Buongiorno colleghi. Bună ziua, dragi colegi. Să începem lucrările. Vă comunic la primul punct că am avut ieri ședința coordonatorilor. Am abordat toate punctele de pe agenda, în special uh, schema repartizării avizelor și rapoartelor. S-a aprobat o schemă de calcul pentru atribuirea acestor sarcini uh, cerut de grupul PPE și ALDE. Această schemă uh, vă va fi distribuită astfel încât toată lumea să ia cunoștință de sistemul care va fi utilizat pe viitor pentru atribuirea rapoartelor și uh, rapoartelor de opinie. În privința misiunilor și a vizitelor s-a votat în unanimitate amânarea vizitei în Polonia de anul trecut din rațiuni practice și politice. S-a confirmat uh, propunerea secretariatului un, pentru o misiune în iunie în Bulgaria și uh, în scurt timp uh, vi se va uh, înmâna schița programului. În privința vizitelor în Franța și în Italia, s-a preconizat programarea lor după vacanța de vară. În ce privește Italia, a existat o cerere de a se combina vizita în Italia, vizita de documentare, cu misiunea uh, din regiunea Campania, așa au cerut socialiștii. S-a aprobat și cererea uh, Partidului Popular uh, pentru două misiuni în Germania. Prima la Berlin pentru o întâlnire cu Bundestagul și miniștrii și uh, o a doua vizită, probabil în septembrie, uh, în Saxonia, la granița cu Cehia, pentru a se verifica reclamațiile uh, care stau la baza unor petiții. La punctul 3. Chestiunea unui studiu privitor la directiva despre deșeuri. A fost aprobat uh, efectuarea studiului, se va cere acestui uh, oficiu să uh, realizeze cât mai repede studiul. S-a aprobat de asemenea și propunerea de întrebare orală propusă de domnul Busotil legat de un amendament propus de grupul ALDE. Veți primi acest text în privința biroului de tineret se uh, au apărut noi petiții și secretariatului s-a cerut ieri să facă o, o schemă a petițiilor tratate în legislatura precedentă pentru a obține un tablou sintetic uh, al situației și să putem acționa în consecință. Am abordat la ultimul punct și petițiile uh, prezentate de cetățenii din Famagosta și aici s-a uh, decis un follow-up al raportului Geringer în lumina vizitelor care au avut loc, mai ales Uh, vizita colegilor uh, Valesa și Nedelceva, care săptămâna trecută au fost și uh, arestate de forțele armate turce în insula Cipru pentru a putea dezbate această temă se va organiza ulterior și o misiune de investigație în Cipru. Ordinea de zi a ședinței viitoare. Grup grupul socialist și PPE au cerut să fie aprobată în scris, pe mail, deci în orele următoare va fi aprobată această ordine de zi. Trec, deci, la punctul următor de pe ordinea de zi, care este punctul 17. Are cuvântul colegul Iar. O scurtă observație. În primul rând, în ceea ce privește ordinea de zi, aș dori să mai vorbesc cu colegii mei, coordonatori, să vedem dacă ne-am putea organiza ceva mai bine, pentru că avem totdeauna următoarea problemă, ordinea de zi, o primim totdeauna prea târziu. Și pe mine mă îngrijorează următoarea întrebare. Ce fel de petiționari invităm? noi. Am totdeauna conștiința încărcată când invităm anumiți petiționari și până la urmă ajungem la concluzia că nu mai putem să-i ascultăm, că nu e posibil acest lucru și de aceea aș dori să mai discut cu colegii mei și cu secretariatul, astfel încât să dezvoltăm o altă procedură, astfel încât să putem discuta mai mult cu petiționarii. A doua problemă. La reuniunea în comisie am hotărât ca colegul Viland în ceea ce privește problema cu deșeurile din, uh, din Austria să se ocupe de aceasta. Dacă din punct de vedere al ordinii de zi este bine, atunci va rămâne așa, însă trebuie să ne asigurăm că nu se va pierde această întrebare orală care a fost pusă. În rest, sunt de acord cu tot. Okay, das war schon in, in der Ausschusssitzung besprochen. Asta am discutat și la reuniunea comisiei, nu la reuniunea coordonatorilor. Eh, perdonami, colega Iarma, la, la, l'assemblea... Eh, cer scuze eh, colegului Iar, dar eh, această adunare este uh, Uh, suverană. Am aprobat uh, interogarea propusă de Viland în uh, adunarea noastră, în unanimitate, deci trece direct în aulă, nu mai trece prin biroul coordonatorilor. Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi petiția 1447 din 2009 prezentată de Philip Woolley, numele Australian Wildlife Protection Council, cuprinde 4.000 de semnături și are ca obiect interdicția importului de piele și carne de cangur în Uniunea Europeană. Am anunțat ieri că uh, uh nu va fi prezent uh, autorul petenției, dar domnul Croțman, raportor la Comisia IMCO, ne va ilustra poziția Comisiei. Mai sunt prezenți și unii reprezentanți ai Austriei autorităților australiene pe lângă UE. Are cuvântul domnul Kreuzmann. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia IMCO s-a ocupat la cererea dumneavoastră de această uh, petiție ULI în ceea ce privește carnea și pielea de cangur. Acesta intră sub domeniul Comisiei IMCO în ceea ce privește pieile de cangur și alte produse care nu sunt destinate alimentației. Nu am ținut cont de carne din punct de vedere al igienei, al securității, în ceea ce privește alimentația. Acestea nu fac parte sub, de, în domeniul reun, uh, Comisiei IMCO. Ne-am, ne-am uh, concentrat pe afectarea pieței interne. Un, uh, nu este nevoie de o interzicere a importurilor unor astfel, unor astfel de produse. Și pe viitor situația va rămâne tot așa în ceea ce privește importurile. Comisia nu a găsit în niciun stat membru anumite prevederi care ar putea duce la probleme pe piața internă în ceea ce privește importul de astfel de produse. În niciun stat membru nu s-au luat până acum mă măsuri legislative în acest domeniu. Petiționarul a spus că publicul este foarte sensibil la această problemă, însă noi nu am descoperit acest lucru. În răspunsul de la statele membre nu a existat niciun astfel de element prin care să vedem că publicul ar fi foarte îngrijorat. În ceea ce privește uh, protejarea naturii și aici nu sunt probleme. În Australia există mai mult, există multe tipuri de canguri. O parte dintre acestea nu sunt amenințate cu dispariția, cele care sunt sunt foarte bine controlate și supravegheate. Pe piața internă nu sunt plănuite niciun fel de nu există niciun fel de impedimente în ceea ce privește importurile de produse de cangur. Din punct de vedere al pieței interne, nu e nevoie de măsuri legislative. Petiționarul a făcut referire și la protejarea animalelor, așa că și noi ne-am ocupat de această problemă, să vedem ce se întâmplă exact pe parcursul vânătorii de canguri în Australia. În anul 1980, din anul 1985, vânătoarea cangurilor în Australia este reglementată prin intermediul unui codex. Pe parcursul anilor, acest text a fost prelucrat, s-a lucrat în comun cu cei care lucrează pentru protejarea animalelor, astfel încât există acum niște reguli prin care lucrurile sunt cât mai umane posibile în ceea ce privește vânătoarea. Societatea Australiană pentru care luptă împotriva cruzimii față de animale este foarte atentă la respectarea acestui uh, codex în fiecare caz. Petiționarul ne spune că, exist, că există și alte victime din, din cauza vânătorii de canguri și anume puii cărora le sunt omorâte mamele. Așa că în Australia vânătorii nu, tre- nu au voie să împuște acele animale care au pui. Cel mai mult se vânează masculii și nu femelele care pot să aibă pui. Și de aceea, din acești doi factori, știm că există anumite cazuri în care unii pui au de suferit din cauza că mama le este ucisă. comerțul cu produse de cangur din perspectivă politică, dar și din ceea ce privește piața comună, dar și în ceea ce privește protecția animalelor, nu pune probleme. Grazie, onorevole Kreuzmann. Mulțumim, domnului Kreuzmann, pentru munca desfășurată și pentru prezența aici. Aș da cuvântul uh, reprezentantului Comisiei Lorenzo Bonafose pentru a ne prezenta opinia Comisiei, mai ales în privința aspectelor sanitare. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, uh, colegii au uh, evocat deja o serie de aspecte. Voi insista asupra poziției Comisiei în privința cererii petiționarului care se referă la securitatea alimentară. Pentru că un aspect este, uh, con, sunt condițiile de igienă nesatisfăcătoare și felul în care uh, uh, carnea este manipulată după vânătoarea de canguri. Trebuie să precizăm că uh, în Uniunea Europeană importul de carne de cangur este autorizat pe uh, baza unui regulament din 2009 care fixează condițiile uh, sanitare care trebuie respectate. După cum știți, Comisia are un serviciu de inspecție, Oficiul Alimentar Veterinar, și o, o inspecție efectuată de acest uh, serviciu a avut drept scop să verifice că condițiile de producere a cărnii exportate către Uniunea Europeană sunt uh, corespunzătoare. obiectivul uh, era mai vast decât importul de carne de canguri, dar uh, s-au uh, ocupat și de aspectele securității alimentare legate de carnea de cango. Raportul este satisfăcător. Concluziile spun că garanțiile oferite actualmente de autoritățile australiene sunt satisfăcătoare. În ceea ce privește aspectul protecția animalelor, uh, în parte Uh, acoperit de relatarea colegului. Uh, comisia nu are competențe legale în această privință și bunăstarea animalelor nu este în mod specific invocată în tratatele comerciale. Aș mai dori să precizez și că Comisia colaborează cu autoritățile competente din Australia uh, pe un sistem bilateral și că uh, subiectul bunăstării animalelor este evocat destul de des. Uh, în concluzie, Comisia consideră că propunerea petiționarului de a se interzice importul de carne de cangur din Australia uh, datorită unor probleme de securitate alimentară, nu este justificat. Mulțumesc! văd o oarecare uniformitate de opinii. Eu salut uh, reprezentantul diplomatic al Australiei, prezent aici, și uh, uh, îl întreb dacă dorește să ia cuvântul. I-aș da cuvântul în momentul acesta. Dacă nu, uh, deschideți baterea colegul Chichester. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc ca cineva care e de multă vreme membru în delegația uh, uh, pentru Noua Zeelandă și Australia și am vizitat de multe ori aceste țări și uh, odată chiar mi-am cumpărat o pălărie de piele de cangur Trebuie să mărturisesc acest lucru. Am mare respect pentru autoritățile australiene, pentru felul în care se ocupă de aceste probleme și am încredere că fac ceea ce trebuie făcut. Deci nu am mare simpatie pentru această petiție Totuși am văzut, uh, am văzut ce lobby agresiv, poate nu necesar, s-a făcut uh, în această privință și uh, în privința petiției, eu cred că este ceva contraproductiv. Mă bucur să aud pe colegul de la IMCO care a spus ce a spus și cred că concluzia la care trebuie să ajungă comisia noastră este foarte limpede în privința petiției. Vă mulțumesc. Mulțumim domnului Chichester. Colegul Iar. Eine, <clears throat> eine Anmerkung und dann ein, äh, aus meiner o observație și apoi, din punctul meu de vedere, o uh, sugestie în ceea ce privește decizia noastră. Nu sunt de acord cu următorul fapt că, în ceea ce privește protejarea animalelor, acestea nu intră sub incidența noastră. Acest lucru ne enervează pe noi cei care ne ocupăm și cu politica în domeniul agricol. Știm că atunci când intră un produs pe piața europeană, trebuie să vedem dacă standardele în ceea ce privește protejarea animalelor sunt suficiente. Domnul Kreutzmann a vorbit nu doar despre siguranța alimentară, ci și în ceea ce privește protecția animalelor. Eu aș spune că această petiție trebuie să primească un răspuns, putem să îi dăm un răspuns, o putem și închide, putem să-i spunem uh, petiționarul că, petiționarului că nu îi putem sprijini uh, petiția. Se nu ce Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, cred că intervențiile vorbitorilor au fost foarte clare. Prin urmare, putem declara închisă petiția și toată lumea este mulțumit de motivele prezentate. Mulțumesc domnului Kreuzmann pentru prezență și mulțumim și reprezentantului autorităților australiene. Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi. Petiția 305 din 2010, adresată de Carola Toardela, Petiționarea nu este în sală, așa că are direct cuvântul reprezentantul comisiei. Domnul Sebastian Gus. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte scurt, o să mă refer la cele trei aspecte principale regăsite în petiție. În primul rând, autorizarea cultivării cartofilor Amflora de către compania BASF. Această autorizare a fost această autorizație a fost emisă în 2 martie 2010 și Un document numit Întrebări și răspunsuri privind OMG-urile a fost făcut public pentru a exprima hotărârea. Avizul favorabil al EFSA datează din 2006 cu privire la acest, acești cartofi. Acest aviz confirmă un aviz favorabil al Suediei din 2004. Se vede după timpul trecut pentru a lua această hotărâre, că și Comisia a analizat această, de, această autorizație cu în detaliu, fiindcă în acest cartof exista o genă rezistentă la antibiotice și în 2008 a solicitat un nou aviz de la EFSA, care în 2009 a confirmat siguranța acestui produs, după ce a colaborat cu alte agenții europene, în special EMA și ECDC. Pe baza acestui aviz, Comisia a hotărât autorizarea cultivării cartofilor Amflora. Inițiat, cultivarea a început deci anul trecut, în 2010, și va continua anul acesta la scară redusă, din informațiile pe care le avem, în Suedia și probabil și în Germania. Cel de-al doilea aspect al petiției se referă la o varietate de porumb modificat genetic dezvoltat de Monsanto. Există specia Mon 810, singura cultivată, care se utilizează din 98. În prezent există peste 150 de varietăți diferite care conțin această modificare genetică înregistrate în catalogul European al Semințelor. În 2009, acest uh, OMG a fost cultivat în 5 state membre, și anume Spania, Republica Cehă, România, Portugalia și Slovenia. Pe scară foarte largă în uh, Spania, 80% din suprafețe sunt în Spania. Există șase state membre care au adoptat clauze de salvgardare referitoare la acest OMG interzicând cultivarea acestor organisme modificate genetic pe teritoriul lor. Austria, Ungaria, Franța, Grecia, Germania și Luxemburg sunt aceste state. În prezent, procedura de reînnoire a autorizației pentru cultivare a acestui OMG este în curs de examinare. Am primit un aviz favorabil la nivelul Comisiei din partea EFSA din uh, august 2009 și în prezent Comisia se gândește care sunt etapele de urmat acum cu privire la acest dosar. Este clar că aspectele legate de supravegherea acestui OMG, deci ceea ce numim monitorizarea de mediu post-marketing, este un subiect important pentru noi în cazul acestei reînnoiri a autorizației și dorim să uh, punem accentul pe aceste aspecte atunci când vom autoriza din nou vom reemite autorizația pentru cultivarea acestui produs. Cel al treilea aspect al petiției se referă la efectele negative pe care cultivarea OMG-urilor le poate avea asupra agriculturii organice sau convenționale. În acest uh, sens, adică această coexistență, este clar că legislația europeană consideră că alegerea clienților față de cele trei tipuri de agricultură este un aspect cheie. Există niște reguli de etichetare și trasabilitate care permit clienților, consumatorilor să facă alegeri informate, însă trebuie să vă informez că în iulie anul acesta, Comisia va adopta o nouă recomandare referitor la, referitoare la coexistența culturilor, care va permite statelor membre să asigure și mai bine această liberă alegere între cele trei tipuri de agricultură. Grazie. La... Mulțumesc. Doamna Ogan dorește să intervină. Tak, formand. Mulțumesc, doamnă președintă. O să vorbesc în limba mea maternă. Mă surprinde să observ că Comisia n-a fost deloc atentă la aceste scandaluri care s-au produs. Conducerea EFSA include persoane care au o legătură strânsă cu uh, industria, cu Tecna, Monsanto și așa mai departe. Și faptul că n-ați făcut nimic, uh, doar eventual i-ați înlăturat din conducere, nu e o soluție, fiindcă ei uh, lucrează acolo în continuare. Și înțeleg că dacă n-au fost prinși în flagrant, nu e vorba de un conflict de interes, Există niște reguli foarte clare. Dacă există posibilitatea unui conflict de interese, persoanele respective trebuie să fie înlăturale. Sigur, poți să ai pe cineva cu o față de îngeraș, dar dacă are legături cu industria, nu are cum să aibă și rolul de a controla industria. Anul trecut a fost un foarte mare scandal și a reieșit că EFSA este adânc implicat, are legături foarte adânci cu industria. Și cred că în comisia noastră Trebuie să respingem aceste lucruri. Mai există și alte două cazuri referitoare la organisme modificate genetic și trebuie să continuăm analiza lor, să ne asigurăm că EFSA reglementează lucrurile așa cum trebuie pentru a deveni o instituție, un organism independent și credibil, ceea ce nu sunt în prezent. Și trebuie să cerem și Comisiei de Mediu să facă propria lor evaluare și după asta trebuie să utilizăm acte delegate și în cadrul comisiei noi reprezentăm cetățenii. Noi suntem cei care au sarcina nobilă de a se asigura că cetățenii au acces la Parlament Comisia um, de Mediu a cerut uh, o deschidere mai mare către aceste probleme. Uh, dar nu putem ajunge acolo pentru că EFSA spune că e în regulă și iată că a reieșit că um, conducerea EFSA are legătură cu industria și așa mai departe. Trebuie deci să oprim lucrurile și trebuie să ne asigurăm că EFSA este supusă unei evaluări. Nu putem să continuăm cu aceste organiz- autorizații. Trebuie să folosim actele delegate, fiindcă asta este o modalitate care le oferă cetățenilor acces. Cetățenii europeni sunt foarte preocupați de acest subiect și există foarte multe plângeri, foarte multe cazuri. Și acum stăm aici și ascultăm comisia care ne spune că totul e în regulă și nu e nicio problemă, în ciuda tuturor scandalurilor pe care le cunoaștem și că procedura este respectată. Doamnă președintă, cred că trebuie să ne asigurăm că lucrurile sunt oprite aici. Este absolut scandalos uh, să vedem cum um, Comisia întoarce spatele oricărei critici. Tot anul trecut, 2010, am avut cazuri, peste cazuri prezentate. Am auzit um, gravitatea acestor lucruri. Și Comisia se preface că nu vede, nu aude, nu descoperă nimic și lucrează exact ca un reprezentant al industriei. Cred că trebuie să luăm lucrurile în serios și să respectăm preocupările cetățenilor și anchetele care se derulează. Asta am de spus. Nu știu dacă comisia poate să spună ceva în apărarea sa, dar nu e suficient să spui că uh, nu s-a descoperit nimic la un control la fața locului. Regulile privind conflictul de interese sunt foarte clare și e nevoie de o independență necesară, care în acest caz nu există. Mulțumesc! Mulțumesc doamnei Ocan. Așa cum ne așteptam, dezbaterea s-a extins și a inclus și aspectele din următoarele două petiții, care de fapt au legătură unele cu altele. Poate de fapt ar fi fost mai bine să le abordăm în grup, în pachet, împreună. Însă semnatarii, petiționarii au făcut o cerere la nivelul secretariatului să le abordăm separat și de aceea am organizat așa lucrurile. Doamna Ocan a intervenit și pe fondul uh, denunțurilor formulate în cazul petițiilor de la punctul 19, care se referă la transparența activităților derulate la nivelul EFSA și apoi cu privire la regulamentul care este în curs de aprobare. Propun deci să respectăm ordinea de zi fiindcă nu putem uh, vota o singură dată pe toate aceste trei puncte. Deci ne întoarcem doar la punctul 18, care se referă decizia de a autoriza BASF să cultive pe scară largă organisme modificate genetic, cartof și porumb. Am avut, deci, intervenția comisiei, intervenție din sală nu e vorba doar despre transparență, era vorba și despre responsabilitatea EFSA. Lucru care are foarte, foarte mare legătură cu ce vorbim. Deci nu e vorba doar de transparență. Și cred că situația este foarte alarmantă. Ne purtăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat încă nimic. Da, sunt de acord, spune doamna președintă. Sunt subiecte care, într-o oarecare măsură, se suprapun și intervenția dumneavoastră este întemeiată, dar are mai mare legătură cu următoarele două petiții. A fost uh, părerea doamnei Ocan. Acum, domnul Iar, doriți să interveniți? Ja, also, äh, ich wollte an dieser Stelle der Vorsitzenden ausdrücklich zustimmen. Doamnă președinte, sunt de acord cu dumneavoastră, sunt de acord și cu ce a spus uh, Margaret. Cred că se referea mai mult la petiția 19. Cea de la punctul 18 are un alt fel de conținut. Aș începe altfel. Dacă ne place sau nu ne place această tehnologie privind modificarea genetică, uh, în Uniunea Europeană, eu cred că e nevoie de o legislație mult mai puternică în ceea ce privește aceste aspecte, coexistența, controlul. Am putea ajunge chiar la o propunere de compromis, am putea spune că există o greșeală în sistem, toți cei care sunt implicați în procedură, cetățeni, politicieni, organizații, toate au spus că e nevoie să avem o autoritate independentă care să ia decizii în ceea ce privește riscul și aceasta ar trebui să fie EFSA. EFSA joacă un rol foarte, foarte important, însă e important ca orice bănuială care există să fie eliminată. Până la urmă s-a ajuns la concluzia că nu e o agenție independentă. Eu cred că avem nevoie de cercetare, trebuie să facem analize în ceea ce privește riscurile în cazul modificării genetice, dar EFSA trebuie să fie o agenție independentă. și de ce doresc să vorbesc din nou despre aceste aspecte. Există cei care sunt pentru modificarea genetică, iar lor nu le plac următoarele. Nu le place când EFSA face o evaluare, iar după aceea această evaluare este discreditată. Și probabil vom discuta despre aceste aspecte și la punct, la petiția de la punctul 19 au avut loc anumite evoluții, s-au descoperit anumite probleme și probabil că pe viitor acestea pot fi îndepărtate. Însă, când vorbim despre modificare genetică, trebuie să știm următoarele. Indiferent ce spune EFSA, indiferent ce hotărâre ia, totdeauna va exista cineva care e nemulțumit. Iar cei nemulțumiți vor spune totdeauna e vina EFSA, a făcut asta pentru că reprezenta interesele cuiva. Și de aceea e foarte, foarte important ca EFSA să fie o agenție independentă. Propunerea mea ar fi fost să închidem numărul 18 și la 19, punctul care urmează, să discutăm mai în detaliu despre EFSA, pentru că este un punct foarte important. E foarte important din punct de vedere politic ce se întâmplă cu OMG-urile. Cu toții ne-am dorit să existe EFSA, ne-am dorit să fie o agenție independentă, așa că trebuie să ne asigurăm că nu există niciun fel de bănuială. Pentru că atunci intervin emoții, probleme politice și așa mai departe. Interventi. Mai dorește cineva să intervină? Doamna îmi cer scuze. Am înțeles că domnul Iar făcea eforturi să ajungem la un compromis, dar este vorba de o genă rezistentă la antibiotice. Deci nu e un mic flac inocent care poate fi ignorat. Și cred că dacă toate evaluările sunt bazate pe EFSA, pe avizul EFSA, avem, să nu uităm, toate aceste acuzații împotriva EFSA. Nu știm sigur dacă au făcut ceva sau nu incorrect, dar obiectiv vorbind, lucrurile nu sunt clare. Nu ai nevoie de un judecător să spună că lucrurile nu sunt clare. Este clar că dacă în acea agenție există interese cu industria, nu putem vorbi de obiectivitate. Prin urmare, aș spune că și această petiție referitoare la cartofii amfor sunt ei importantă, fiindcă e un lucru important, nu e un mic aspect irelevant. Și din perspectiva uh, standardelor de siguranță, de sănătate. Ci sono altri interventi? Mai dorește să intervină cineva? Domnul Boștinaru. Grazie, signora președinte. Mulțumesc, domnule președinte, pentru subiectului și de faptul că evaluările nu sunt concludente nici pentru o parte, nici pentru alta dintre tabere, ținând cont de îngrijorarea reală și motivată Uitați-vă inclusiv la dezastrul din Japonia și la dramaticele întrebări pe care le ridică asupra umanității utilizarea energiei nucleare în momentul de față. Asta ca să ne referim la ceea ce se derulează sub ochii noștri. Tocmai pentru a elimina orice bănuială că interesele producătorilor de GMO, interesele industriei, nu sunt în mod partizan reprezentate în EPSA. Cred că este nevoie să ne asigurăm întâi de toate și aici Parlamentul European trebuie să uh, desfășoare toate diligențele instituționale de care dispune, pentru ca EPSA să devină cu adevărat întâi de toate o agenție independentă. Și aici susțin integral opinia colegului meu Iar. În același timp, cred că este nevoie să punem pe hold pentru o perioadă până la clarificarea situației vânzarea de produse care generează asemenea, asemenea uh, îngrijorări și preocupări. Eu pot să înțeleg interesul economic major care se manifestă și în cazul GMO, dar și în alte cazuri. Nu totdeauna aceste interese sunt uh, neapărat ilicite nu totdeauna sunt nerespectabile. Dar dacă există o îndoială rațională că ar putea să aibă consecințe asupra cetățenilor Uniunii Europene, noi trebuie să luăm toate acele măsuri prin care să ne asigurăm că efectele nu devin necontrolabile, nu devin periculoase. Și de aceea, pe de o parte, demersurile ale Parlamentului pentru a garanta independența EPSA și doi, punerea pe hold pentru o perioadă convenită a comercializării produselor modificate genetic, chiar dacă opoziția industriei este foarte mare și chiar dacă lobby-ul industrial atât de prezent și uneori atât de agresiv în Parlamentul European ne-ar putea determina pe unii să dăm curs acestei tentații. Este o cutie a Pandorei și nu avem voie să o lăsăm deschisă în așa fel încât efectele să devină ulterior necontrolabile și să spunem că din uh, complicitate sau din lipsă de informație suficientă am contribuit la o nouă tragedie. Mulțumesc! Questo punto però, mm, vista la... Având în vedere sensibilitatea acestui subiect, aș vrea să avem și o sugestie din partea colegilor cu privire la calea de urmat. Domnul Iar consideră că putem încheia petiția și a formulat uh, o, și-a formulat părerea în acest sens, iar domnii Boștinaru și doamna Ocan își declară o poziție contrară față de cea domnului Iar. E o uh, propunere din partea mea. Mai avem alte două petiții de discutat Dați-mi voie, domnule Ar, să închei. Deci mai avem două petiții de discutat care au legătură și intră pe fond și cu unele dintre observațiile formulate de doamna Ocan sau domnul Iar cu privire la petiția pe care o discutăm acum și poate am putea lua o singură decizie pentru toate cele trei petiții, dacă sunteți de acord. Dau cuvântul acum petiționarului care a semnat următoarele două petiții, care vor fi tratate, care vor fi abordate separat la cererea domniei sale. Deci, domnul Brian John, petiția 813, aveți cuvântul. Thank you for the opportunity to speak to you again. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a acordat să vă vorbesc din nou. Legătură cu petiția 813, în primul rând. Consiliul EFSA în ceea ce privește OMG-urile ia decizii care afectează viețile a milioane de cetățeni europeni fără să existe un control propriu-zis. În aprilie anul trecut mi-am exprimat îngrijorările, iar în răspunsul comisiei acesta nu a făcut decât să își repete deciziile luate. Când am dat niște recomandări specifice despre cum s-ar putea îmbunătăți situația, Comisia nu mi-a răspuns. Ca cetățean, acum cred că Comisia nu este în stare să răspundă la critici. Sper că această Comisie pentru Petiții va veni cu o, una, o opinie finală în ceea ce privește acest subiect. Euroba, ultimul sondaj Eurobarometru a arătat că uh, cultivarea de OMG-uri a crescut la 61%. S-a prezentat un document cu peste 1,2 milioane de semnături comisarului Dali în acest sens, dar acesta nu a făcut niciun fel de acțiune pentru a le răspunde cetățenilor. Sunt publicate acum mai multe studii științifice care arată foarte clar afectarea directă sau indirectă a animalelor, mai ales în ceea ce privește sistemul de reproducere și asta din cauza cultivării consumului de produse modificate genetic. Comisia pare să se complacă cu această situație. Acestea sunt, în continu- acestea sunt punctele cele mai importante. EFSA încă face avize favorabile în ceea ce privește OMG-urile, pornind de la niște premise necercetate îndeajuns și bazându-se pe datele date de cei care le cer. Nu sunt folosiți cercetători independenți și acest lucru contravine principiilor. Consiliul uh, EFSA este încă foarte strâns legat de industrie și mai ales de industria care are de-a face cu OMG-urile. Există un conflict de interese. Dintre acționarii EFSA, 16 sunt reprezentanți ai industriei. Există un singur grup pentru consumatori și trei OMG-uri de mediu. ONG-uri de mediu. Așa că EFSA este foarte axată pe interesele economice și pierde de, din vedere interesele publice. EFSA nu face teste de siguranță în ceea ce privește plantarea de OMG-uri. Încă spune că proteine derivate pot fi folosite în aceste plante. Spun că nu pot să existe efecte uh, secundare care să ducă la toxicitate. Nici EFSA, nici Comisia nu a făcut nimic pentru a îmbunătăți accesul publicului la dosarele privind OMG-urile. Industria abuzează de regulile de confidențialitate, iar acest lucru înseamnă că supravegherea din timp a deciziilor EFSA este imposibilă. Comisia pare de părere că odată ce EFSA a făcut un aviz, problema e încheiată. Cu toate acestea, cercetătorii încă mai au multe dubii și mai fac cercetări în ceea ce privește OMG-urile. Pe timpul studiilor, cercetătorii care descoperă lucruri nefavorabile sunt ostracizați. Indiferent ce se întâmplă, EFSA nu își schimbă niciodată avizul asupra nici că, niciunui fel de uh, plantă modificată genetic care a fost odată a primit aviz favorabil. furajele pentru animale cu OMG-uri, sunt încă, studiile făcute în acest sens sunt încă prea puține pentru a fi concludente. Astfel, o parte din cei care se ocupă cu OMG-urile vor putea să facă acest lucru fără să țină cont de studii. Din moment ce nici EFSA, nici Comisia nu, a răspuns îngrij- nu au răspuns îngrijorărilor mele, cer Comisiei să sugereze următoarele Parlamentului. În primul rând, vă rog să țineți cont de faptul că Parlamentul trebuie să insiste ca EFSA să fie reformată, astfel încât să fie reprezentate mult mai multe organizații. Apoi, toate cercetările care apar în dosare trebuie să fie transparente și verificabile. Iar cei care cer autorizații trebuie să spună încă de la început că toate documentele care au legătură cu dosarul vor fi accesibile cercetătorilor independenți. independenți. Procesul de gestionare a riscului este de asemenea foarte important și se va ajunge la o mai mare încredere a publicului acționându-se în acest fel. Trebuie să reamintiți Comisiei că atunci când există um, discrepanțe în ceea ce privește siguranța, totdeauna pre, uh, precauția trebuie să joace rolul cel mai important. Vă rog să prezentați această petiție și vă rog să țineți cont de punctele pe care le-am menționat. Mulțumesc! La ringrazio. Mulțumesc, dar v-aș ruga, dacă nu e o problemă, să ne ilustrați și a doua petiție, pentru că oricum răspunsul va fi unic pentru cele două. Yes, uh, no problem. Uh, Bine, nicio problemă. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Titlul acestei petiții este 436 din 2010. 13 oameni de știință au uh, trimis acest protest anul trecut și mulți dintre ei și-au uh, manifestat sprijinul față de acestea. De aceea mulțumesc Comisiei pentru oportunitatea de a prezenta acest caz. Are de a face cu sistemul de evaluare și aprobare a organismelor modificate genetic. Așa cum știți, au existat mari îngrijorări în ceea ce privește uh, proiectul de regulament de implementare și și maniera de introducere. Noi credem că acest document a fost făcut pentru a face mai rapid uh, procesul de, uh, procesul de autorizare pare să fie și un pas spre, harmon- spre armonizare și sincronizare în ceea ce privește procesul de autorizare pe ambele părți ale Atlanticului. Se va veni cu niște măsuri care vor duce la o punere în aplicare mult mai ieftină. E totul în beneficiul corporațiilor multinaționale. Sunt puse la grea încercare atât mediul cât și sănătatea cetățenilor europeni. Obiectăm rolul important jucat de EFSA în ceea ce privește acest regulament. Nu trebuie să fie același organism cel care vorbește despre regulile care urmează mai întâi să fie implementate. EFSA pare să joace un rol care nu-i se cuvine în ceea ce privește formularea politicilor europene. În anexă găsiți îngrijorările noastre cele mai importante și de asemenea le găsiți și în scrisoarea noastră din februarie 2010 și apoi în aprilie 2010. Chiar dacă Comisia ne-a răspuns și a apărat EFSA, trebuie să spunem că îngrijorările noastre, ca și a multor ONG-uri, rămân neschimbate. EFSA spune că va fi foarte, va fi foarte atentă în ceea ce privește aceste noi regulamente, dacă sunt uh, adoptate. Însă aici intervin uh, foarte multe uh, chestiuni în ceea ce privește organismele modificate genetic și cele nemodificate genetic. Dacă legislația va fi sau nu va fi implementată de EFSA, atunci va trebui ca aceasta să nu depindă de industrie și să fie clar că astfel de organisme modificate genetic sunt uh, sigure pentru public. Patru puncte importante. EFSA a îmbrățișat conceptul de valoare comparativă, așa cum a făcut și în ceea ce privește echivalența conceptul și conceptul de familiaritate. Aceste, toți acești termeni sunt, din punct de vedere științific, inacceptabile acum. Comisia a modificat și definiția unor, unui alt cuvânt care are de-a face cu contaminarea cu organisme modificate genetic în ceea ce privește uh, recoltele și furajele pentru animale. Noi credem că Comisia a renunțat la principiul de precauție și că a adoptat acum un principiu contrar acestuia. Cerem Comisiei să analizeze cu atenție cercetările recente, inclusiv cele făcute la Universitatea Bristol, în ceea ce privește transferul orizontal de gene și de asemenea și cele spuse de profesorul Andres Carasco, în care Uh, se spune care vor fi uh, consecințele ecologice și asupra sănătății uh, în ceea ce privește soia modificată genetică. Recomandarea de import a acestei plante modificate genetic va duce la probleme. Noi credem că această abordare, nu ne uităm, nu vedem, este una atât neetică cât și conține multe greșeli legislative. Ceea ce privește permiterea statelor membre de a restricționa sau a interzice cultivarea de organisme modificare genetic pe teritoriul lor. Credem că este una foarte nepractică. Comisia pare să fi căzut într-o capcană. Odată ce EFSA și-a dat avizul științific asupra unei probleme, aceasta s-a încheiat. Însă nu, știința nu e așa și de multe ori știința EFSA este una în care nu putem avea încredere. De aceea suntem de acord cu cele spuse de Corin Lapar și colegele acestea și anume că există incertitudine, când există incertitudine științifică, statele membre uh, pot să își spună părerea în ceea ce privește interzicerea organismelor modific- cultivării organismelor modificate genetic. La Consiliul din 4 decembrie 2008 și găsiți o prezentare în, în uh, anexă, se pare că acestea nu au fost verificate de comisie. EFSA încearcă sau să sprijine sau să mai ia din influența acestor decizii care au importanță foarte mare asupra sănătății oamenilor și animalelor. Mă bucur foarte mult că am putut să vă prezint această petiție din partea mea și a colegilor din Europa și vă rog să cercetați cu atenție punctele pe care le-am menționat. Vă mulțumesc! Mulțumim și pentru punctualitate și pentru claritatea intervenției. Aș da cuvântul reprezentanților comisiei. Vă rog să luați cuvântul în ordinea pe care o stabiliți dumneavoastră, reprezentanții comisiei. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Voi începe intervenția comisiei vorbind despre organismele modificate genetic și voi da eh, pe urmă cuvântul colegului meu. Mai întâi, eh, chestiunile legate de securitatea eh, și de evaluarea OGM-urilor. Este o strategie stabilită la nivel internațional Eh, printr-o legislație comunitară și această strategie a fost utilizată și de EFSA, mm, care deci s-a bucurat de acordul statelor membre. S-a făcut o analiză comparativă. În practică asta înseamnă că eh, atunci când e vorba de porumbul modificat eh, genetic, evaluarea s-a bazat pe comparația cu un porumb nemodificat genetic s-a urmărit identificarea tuturor diferențelor între aceste două tipuri de porumb și uh, apoi evaluarea s-a concentrat pe ansamblul diferențelor și pe fiecare dintre ele pentru a se stabili posibilul impact toxicologic, uh, uh, nutrițional și așa mai departe și s-a făcut o evaluare în detaliu deci, uh, detaliile acestei abordări, uh, ansamblul de teste, uh, fac obiectul discuției între Comisie și statele membre cu sprijinul EFSA, urmărindu-se stabilirea unui regulament care să reunească ansamblul informațiilor pe care petiționarii trebuie să le ofere când introduc o cerere de modificare genetică. Acest regulament uh, uh întărește cerințele actuale, în special stabilind mai precis protocolul analizelor care vor trebui efectuate, atât Uh, făcându-se referință la protocoale existente, cât și uh, la cererea noastră uh, la noi protocoale stabilite de EFSA, pentru că ele lipsesc la nivel internațional și am cerut EFSA să stabilească asemenea protocoale. E vorba mai ales de analiza comparativă și Uh, studiile care privesc toxicitatea care se fac pe șobolani a unor uh, alimente. Ansamblul acestor proceduri a făcut obiectul uh, consultării cu publicul. Noi am consultat grupul nostru de experți, consilieri, pentru a înțelege ansamblul pozițiilor și suntem în curs de discuții cu statele membre care și ele sunt sprijinite de comitetele naționale științifice care au participat la această reuniune pentru a-și da, aduce un input științific. Uh, un al doilea punct. Eh, asupra căruia aș dori să mă exprim este accesul publicului la dosare și lipsa de transparență. Mai întâi, ansamblul dosarelor, eh, care are părți confidențiale, eh, sunt accesibile nu numai EFSA, ci și tuturor celor 27 de state membre, comitetelor științifice ale acestor state, care pot consulta uh, încă de la începutul evaluării, uh, toate statele mm, membre pentru a se face o evaluare de risc. Transparența procesului este asigurată de altfel uh, pentru că în a anexa fiecărui protocol EFSA uh, se înregistrează opiniile statelor membre. în procedura de autorizare se semnalează și că după publicarea vizului EFSA, cetățenii pot face comentarii. Dacă ele sunt de natură științifică, noi, Comisia, sesizăm EFSA în privința acestor comentarii și cerem o evaluare care sunt și ele la dispoziția tuturor, sunt publicate pe site-ul EFSA și uh, stau la dispoziția publicului și reprezentanților statelor membre. Uh, cu toate astea, este adevărat că uh, e, dezbaterea este amplă și e interesant să semnalăm că Comisia organizează mâine o dezbatere despre independența și transparența evaluării riscurilor, dar și despre acest proiect de regulament privitor la evaluarea mărfurilor alimentare ca și în privința evaluării de mediu. O dezbatere care va fi transmisă și se poate urmări pe web. Cred că am atins lucrurile esențiale. Dau acum cuvântul colegului meu care va vorbi despre EFSA. Mulțumesc, doamna președinte. Sigur, există îngrijorări care s-au exprimat în legătură cu bordul EFSA și pentru a aminti pe scurt cum s-a născut acest management board, am cerut să se manifeste interesul pentru acest uh, board. Am primit multe răspunsuri, multe reacții. Parlamentul a alcătuit o listă mai scurtă. Uh, Consiliul s-a consultat cu Parlamentul în privința numirilor în acest board. Deci Uh, ne-am bazat pe uh, regulamentul 178. Acest regulament precizează și uh, interesele membrilor potențiali și un anumit număr de reprezentanți ai consumatorilor și ai producătorilor de alimente. Deci este o cerință care se referă la reprezentanții industriei și tocmai pentru a se asigura un sistem de declarații de interes și de conflicte de interes, membrii bordului își publică pe site-ul EFSA uh, declarațiile de interes și cred că e nevoie aici să diferențiem între interese și conflict de interes. Fără interes într-un domeniu, oamenii nu au cum să dețină niște cunoștințe. Sigur că nu trebuie să mergem prea departe, să ajungem la un conflict de interese, dar e vorba de un echilibru foarte delicat. S-a sugerat, de asemenea, s-a, făcut aluzie la canalele pe care acționează EFSA. Acesta se bazează pe sistemul de declarații și EFSA are un sistem bine dezvoltat în această privință cu privire la membrii comitetelor științifice care se ocupă de OMG-uri pe site-ul EFSA Uh, se află publicate numele tuturor uh, membrilor și, declarațiilor, și declarațiile lor verificate. Deci totul este foarte limpede și foarte transparent. Este, se urmează aceeași procedură pe care v-am descris-o și uh, Comisia e convinsă că e un aspect foarte important uh, nu numai faptul că EFSA are un sistem foarte strict de verificare a eventualelor conflicte de interese, dar uh, misia consideră că este un aspect absolut esențial să se intre într-un dialog cu agențiile pentru a întări și mai mult uh, acest uh, sistem. Cu privire la ușa turnantă care s-a sugerat aici. Deci personal care să vină dinspre industrie, spre EFSA și invers. Aș dori să amintesc că personalul EFSA mm, mm, este reglementat prin același regulament ca toate instituțiile europene. Deci, angajarea Uh, într-un domeniu în care ar putea să apară conflicte de interes, dar se aplică aceleași reguli ca pentru toate agențiile europene. Doamnă președinte, cred că am răspuns la chestiunile ridicate privitoare la uh, comitetul și la personalul EFSA. Doamna Ocân. Mă întreb cum de cei de la comisie nu și-au dat seama că un conflict de interese e tot timpul prezent. E foarte simplu, nici nu e nevoie de un proces la tribunal ca să se uh, descopere că cele mai uh, onorabile persoane pot să fie nepotrivite pentru anumite poziții și aș văd aici menționat să putea să știți că în 2008 că au fost nu, nu era menționat nimic în legătură cu toate acestea și s-a descoperit în septembrie că uh, un alt membru al bordului, uh, Diana Benazzi, era, avea legături ample cu industria alimentară. Avem mai multe cazuri de acest fel. Și e, poate că e vorba de persoane cât se poate de cum se cade, dar nu avem posibilitatea să știm acest lucru. Și eu sper că nu suntem într-o republică bananieră aici. Uh, trebuie să, numai acolo putem să spunem, da, să vedeți, dar sunt persoane cum se cade. Nu putem afirma acest lucru. Trebuie să fim foarte, foarte siguri că luăm în serios aceste alegații pentru că trebuie să Uh, punem totul pe hold. Eu nu spun că trebuie să oprim toată acțiunea, dar acum un an s-a văzut că există niște varietăți de porumb care uh, care au efecte uh, reduse, pentru că nu toate organismele modificate genetic acționează imediat. Și lucrurile sunt în mișcare continuu. Avem în Danemarca un regulament foarte clar uh, uh, prin care se creează un sistem impermeabil și este o măsură de o importanță deosebită. Uh, am aici pe o listă o, o, o serie întreagă de scandaluri în curs. Chiar dacă comisia crede că e vorba de oameni foarte cum se cade și uh, oameni care se îmbracă frumos, dar aici uh, se vede că sunt probleme. Sigur că nu putem rezolva lucrurile aici, dar trebuie să cerem comisiei să uh, să se respecte uh, tratatul de Lisabona, care, care prevede deschiderea către cetățeni interesul de a invita oamenii, cetățenii să participe, de aceea trebuie să folosim mai mult delegarea anumitor acte și să creăm credibil, credibilitate pentru activitățile comisiei. Vă mulțumesc! Domnul Evans Doamna Evans, vă mulțumesc pentru că îmi dați cuvântul, doamnă președinte. Aș dori să spun că doctorul Brian John a prezentat foarte clar cazul și a făcut niște sugestii foarte clare pentru acțiunile acestui comitet, acestei comisii. Eu reprezint un sector al opiniei publice și cred că colegii mei sunt de acord că această chestiune îi preocupă mult pe cetățeni și cum spunea petiționarul, studiile cele mai recente ale Comisiei arată că 61% dintre uh, europeni sunt uh, împotriva uh, dezvoltării organismelor modificate genetic, iar 59% nu cred că prezintă securitatea alimentară. Uh, și uh, majoritatea, de asemenea, uh, sunt pentru stoparea acestor activități. Petiția a beneficiat de un număr mare de semnături și aș dori să ridic aici două chestiuni. Uh, colegii mei au ridicat multe alte probleme și au atins problemele principale. Mai întâi, chestiunea legitimității EFSA și al doilea, cunoașterea științifică independentă. Chiar dacă uh, agenția a fost stabilită uh, foarte uh, corect, nu înseamnă că ea este prezintă o încredere totală. Și s-a văzut până acum. Eu nu cred că este un act responsabil uh, să luăm o hotărâre definitivă în privința OMG-urilor. Cu alte cuvinte, producătorii, companiile care produc asemenea organisme modificate genetic, își prezintă cercetările în privința securităților. Nu sunt însă cercetări independente și oricâtă bunăvoință ar avea, companiile respective sunt interesate să continue producția și nu au interesul să sublinieze aspectele uh, care contravin. Uh, deci nu ar trebui să se folosească aceste cercetări. Putem uh, presupune că aceste companii vor prezenta la EFSA rezultate care să fie convenabile pentru ele. Aceste chestiuni s-au mai ridicat în Parlament și uh, este o cerere mereu sporită de uh, un organism științific independent în legătură cu delegarea unor acte, cred că Comisia va trebui să țină seama și de această propunere, însă petiția se referă la necesitatea reformei în privința evaluării riscurilor și a securității și e mare nevoie de o cercetare științifică cu adevărat independentă. În decembrie 2008, la Consiliul European, uh, s-a căzut de acord uh, în legătură cu nevoia unei reforme și uh, colegii au atașat aceste hotărâri la textul petițiilor. Eu aș dori să sprijin aceste petiții care conțin niște cereri foarte clare și foarte rezonabile pentru că uh, revenind la vechea legislație noi trebuie să aplicăm principiul precauției Comisia va avea mâine o dezbatere pe această temă și sper că uh, vor ține seama de uh, ce s-a spus aici, pentru că îngrijorarea este foarte răspândită în toată Europa și acesta este un prilej de a face ceva pentru a-i reprezenta pe oamenii care ne-au ales. Deci uh, sprijin această propunere. Vă mulțumesc. Grazie, il collega Iar. Mulțumesc, domnul Iar. Ich habe zwei Anmerkungen und uh, ich hoffe... Am două observații și sper că și o sugestie bună în ceea ce privește procedura de urmat. Îi mulțumesc colegei ocan pentru că a făcut o diferență atunci când a vorbit despre tehnicile genetice folosite în niște zone bine delimitate, îngrădite, știu că există trei tipuri uh, de tehnologii genetice, una în uh, domeniul medicinei, apoi ceea ce se întâmplă în laborator în ceea ce privește alimentele și apoi tehnologia genetică verde. Însă, dacă vorbim de medicamente, cred că, aș, cred că a fost foarte bine că ați făcut această diferențiere. trebuie să fim foarte atenți. Așa cum am spus și înainte, din punct de vedere politic, științific, trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește evaluarea riscurilor în cadrul OMG. Ce fac altfel alte țări din lumea aceasta? Eu cred că știința și evaluarea riscului trebuie să fie menținute în Europa. Nu putem renunța la acestea, nu putem să lăsăm această responsabilitate altor state statelor terțe. Nu, aceste lucruri trebuie făcute în continuare la noi în Europa. Am fost într-o delegație în Argentina. În Argentina, în ceea ce privește valoarea riscurilor, lucrurile sunt făcute cu totul altfel. Am putea discuta dacă mai bine sau nu, dar nu aceasta e problema principală. Alte țări cred că, prin strategia pe care o abordează, ar putea să piardă accesul pe piețele europene. Ce se întâmplă la noi ne orient... Atunci, ce se întâmplă în acest caz se orientează spre piețele asiatice. De aceea eu aș propune următoarele. Aceste petiții sunt, nu aș spune sub incidența cunoștințelor noastre, însă aș spune următoarele. În primul rând, aș lăsa aceste petiții deschise. Apoi aș cere aviz de la uh, comitetul științific, care este responsabil de asemenea chestiuni. La punctul 18, în ceea ce privește mediul, agricultura, știm unde trebuie să ajungă, la Comisia pentru Mediu și la Comisia Agri. Nu sunt foarte sigur și cer ajutorul uh, președintei în ceea ce privește EFSA și politica de personal. Ce comisie trebuie să ne ajute în acest sens? Ce comisie trebuie să ne dea un aviz? Aici nu mi este foarte clar, nu știu exact ce comisie ar trebui să se ocupe de acest lucru. Propunerea a fost să lăsăm petiția deschisă și apoi să cerem un aviz din partea ENVI, din partea Comisiei Agri și a Comisiei care are ceva de spus în ceea ce privește EFSA. Nu știu acum exact cine trebuie să se ocupe. Ați colega Iar Bosinaru. Domnul Bostinaru. Ție, senioră. Ar fi ca noi politicienii să jucăm fie rolul judecătorilor, fie acela al oamenilor de știință nu suntem nici una, nici alta. Dar pornind de la ceea ce s-a invocat aici și de către distinși mei colegi, și de către Comisie, și de către Consiliu, precautionary principle, reasonable doubt and risk assessment, constat că, mai ales acum în, la începutul unei crize alimentare mondiale, există suficiente elemente ca, pe de o parte, să fim tentați să acceptăm că organisme modificate genetic ar putea contribui la rezolvarea, cel puțin pentru moment, a deficitului în creștere de produse alimentare și să fim supuși unei, unui lobby și a unei presiuni crescânde din partea industriei din spatele acestor cercetări. Ar fi extrem de periculos de ce? Sunt cel puțin două motive pentru care, pe de o parte, cer alături de colegii mei că problema transparenței, a integrității și a standardelor etice pentru EPSA trebuie realmente consolidate și reafirmate în fața Parlamentului European, pentru că, iată, este de notorietate și studii științifice impresionante au arătat acest lucru atât în Statele Unite cât și în Europa. Fast food-ul este responsabil de efecte devastatoare în planul sănătății. Și totuși, complicitatea și lobby-ul industriei au făcut ca inclusiv EPSA, care transmite niște recomandări ingenue și suave, să lase ca aceste produse să fie pe piață în continuare, statele membre le acceptă și efectele sunt cele pe care le cunoaștem, iar contribuabilul plătește prin creșterea bugetului pentru sănătate, deși știm toți că efectele sunt acolo. Nu se întâmplă nimic. Al doilea motiv. Am traversat ca umanitate criza gripei porcine și lobby-ul interesat al industriei farmaceutice a făcut ca vânzările de produse într-un număr de state să fie mult peste estimările de risc raționale. Vezi cazul Franței, ca să nu dezvolt subiectul, ca să înțelegem un lucru simplu. Nu putem lua ca certitudini, ca lucruri providențiale, garanțiile adeseori vagi fie chiar și de la EPSA. Acest lucru nu se poate accepta. Trebuie să avem garanții bazate, dacă nu pe certitudini, cel puțin pe o analiză lucidă a risk assessment-ului, care să ne permite ca piața europeană măcar, și aici sunt integral de partea colegului meu iar, piața europeană măcar și cetățenii europeni să fie feriți de riscurile din acest domeniu. Și Ultimul lucru pe care îl uh, susțin de asemenea, petiția să rămână, petițiile să rămână deschise, să fie toate trei tratate ca un singur uh, subiect, să fie transferate Envi și Agri și cred că pe baza acestor uh, lucruri ar fi important să adresăm o întrebare orală comisarului, da, pentru a auzit din nou până unde este dispusă să meargă Comisia Europeană pentru ca aceste lucruri să fie cel puțin tratate cu uh, responsabilitatea și cu probitatea necesară. Mulțumesc pentru atenția noastră. Grazie. Grazie a tu. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor pentru participarea în această discuție. E un subiect foarte sensibil, e adevărat, după cum vedem și din uh, intervențiile pe care le-a avut-o și numărul foarte mare de semnături care au însoțit această petiție dirijată direct către comisarul Dali. Prin urmare, subiecte de discuție există și fără îndoială este greu să ne imaginăm că putem găsi o soluție aici. Însă cred că pot să spun că toată lumea este de acord cu nevoia de a nu închide, de a nu pune deoparte această discuție, pentru că din petiții rezultă foarte clar că cererile sunt întemeiate și, pe de altă parte, subiectul continuă să rămână deschis și la nivel general. Prin urmare, este corect ca și uh, comisia noastră să-și aducă participarea și să garanteze oferirea unui răspuns pe care cetățenii îl așteaptă. Au fost formulate aici o serie de propuneri, printre astea menționez transfer sau mai bine zis cererea unui aviz de la Comisia de Mediu. Vom re transmite această cerere Comisiei de Mediu, fiindcă deja am abordat-o în acest sens și am primit un răspuns conform căruia există evaluări procedurale, dar nu s-a intrat pe fondul problemei în Comisia de Mediu, poate și datorită faptului că e un subiect așa sensibil. Deci o să reformulăm încă o dată această cerere către Comisia de Mediu. De asemenea, putem contacta Comisia de Mediu și să transmitem o nouă cerere Comisia de Agricultură, având în vedere noile intervenții și lucrările din cadrul Comisiei de Agricultură. Deci poate putem să mai solicităm încă o dată să avem o discuție și cu ei. Și apoi și uh, putem solicita informații suplimentare din partea Comisiei Executive, Comisiei Europene, în urma petiției care le-a fost dirijată lor direct, a existat o tăcere din partea Comisiei și cred că ar fi bine să abordăm comisia pe comisarul Dali și să-l întrebăm concret ce intenționează să facă cu privire la uh, cazurile prezentate în petiția respectivă, care a fost dirijată direct și care în parte se regăsesc și în petițiile pe care le analizăm noi. Și deci, asta trebuie să se, aceste informații trebuie să se adauge informațiilor din oficiu pe care ni le furnizează comisia, ni le-a și furnizat deja, dar pe care noi, așa cum au spus și ceilalți colegi, nu le considerăm mulțumitoare. Și aș mai vrea să fac o observație, să adaug o notă către EFSA din partea noastră pentru a informa agenția cu privire la aceste cereri care au fost formulate și să cerem să se deschidă o discuție cu această agenție care să ducă, de ce nu, la clarificarea situației, lucru care ar fi apreciat de toată lumea. Secretariatul mă informează și eu vă propun să abordăm pe acest subiect și stoa. Fiindcă până la urmă stoa supraveghează oarecum activitatea agențiilor. Prin urmare, trimitem o notă și către STOA pentru a relua această situație, fiindcă intră în competențele noastre. Dacă sunteți de acord cu acest plan de lucru, atunci petiția rămâne deschisă și vom trimite toate aceste documente pe care le-am menționat și care sper să nu rămână doar pe hârtie. Mulțumesc tuturor! mulțumesc semnatarului petițiilor și sper să putem contribui și noi cu niște soluții concrete la rezolvarea problemelor pe care le-ați prezentat. Trecem la petițiile de la, petițiile de la numărul 20. care se referă la protecția mediului cultural și natural din Soria și Numasia, în Castilia y Leon, din nordul Spaniei. Avem alături de noi semnatarii petițiilor și pentru început am să dau cuvântul lui Maria Iezus Perex Agoreta. Señora Presidenta, Doamnă președintă, domnilor și domnilor uh, parlamentari, aș dori să vă mulțumesc din suflet pentru că ați acceptat să mă primiți încă o dată pentru a lua cuvântul în Parlament. Am mai fost aici acum 2 ani și atunci am vorbit despre proiecte care amenințau peisajul natural și curtular din Soria și Numancia. Am vorbit de acest subiect într-o scrisoare pe care am trimis-o ministrului culturii prin intermediul lui domnului Libitski, care a făcut parte din această comisie. Am încercat să determinăm autoritățile să studieze această, această situație și să promoveze protecția mediului. După cum vedeți pe imaginea din, de pe ecran, Numancia este uh, înconjurată de zone importante și uh, este clar că mediul acesta este un mediu cultural care trebuie să fie protejat, există multe castele, în sud cred că se vede poligonul industrial Soria 2. Și după o serie de hotărâri ale Tribunalului Suprem din Burgos și din Soria, în 2009 și 2010 s-a oprit exproprierea terenurilor pentru constituirea uh, acestui poligon industrial Soria 2. Acolo era un sit cu niște construcții romane. Por el lugar elegido y por su incidencia sobre el patrimonio nu cred că aceste lucruri ar trebui să fie construite aici, pentru că impactul asupra patrimoniului cultural și istoric al zonei ar fi devastator. Dacă ne uităm în partea de sud a Numanciei, vedem că deja teritoriul a fost curățat în parte, a fost uh, toate um, lucrurile care trebuiau să rămână au fost eliminate de pe teren și urmează să înceapă construcțiile acolo. Pe 28 martie, autoritățile din Castilia Leon au emis o hotărâre referitoare la zona unde se află aceste elemente de patrimoniu, în apropierea Soriei. Sunt uh, zone de interes comunitar foarte mare. Este o zonă recunoscută ca atare și de către Comisia Europeană încă din 2001 și există o directivă 43 din 92 a Consiliului care confirmă faptul că zona aceasta este importantă din punct de vedere comunitar, fiindcă are o importanță biologică și uh, Uh, culturală în zona mediteraneană. Este o zonă rurală care trebuie să fie protejată în mod special și, prin urmare, nu trebuie să existe amenajare teritorială urbană aici. fiindcă este protejată prin lege. Lucrările de construcție au început deja pe o câmpie inundabilă. O să și vedeți. Există de altfel și o hartă a acestor câmpii inundabile publicate de autoritățile din Spania și legislația stipulează clar că în astfel de zone inundabile nu trebuie să se facă construcții. Vedeți că, de fapt, întreaga suprafață este inundată și, uh, totuși, construcțiile au început și în aceste condiții. Conform guvernului regiunii Castilla și Leon, acest proiect este unul integrat include și zone industriale și zone rezidențiale și va acoperi 560 de hectare în Numancia, costurile fiind cam de 500 de milioane de euro. Proiectul include dezvoltare economică și ia în vedere sau respectă împrejurările. Însă copacii sunt tăiați uh, fără discriminare, mlaștinile sunt secate, multe dintre păsările care trăiau acolo au dispărit și au fost înlocuite cu păsări artificiale din plastic care nu se potrivesc deloc în mediul natural. Și de altfel, ideea de a avea berze din plastic pe care să le folosești doar ca uh, pentru a atrage turiștii este o aberație. Zona pare mai degrabă ca o zonă de canal decât un uh, șantier de construcții și dezvoltatorii imobiliari susțin în continuare că respectă caracteristicile naturale ale zonei, că uh, doresc să asigure un transport mai durabil, o mai bună topografie, uh, să permită copacilor să crească și să genereze energie durabilă. Asta declară dezvoltatorii imobiliari și chiar se vorbește despre utilizarea de mașini electrice care să se deplaseze prin acest um, oraș verde Există în apropiere și o autoritate care a autorizat construirea acelor zone industriale, vedeți acele clădiri din beton și sticlă care sunt destul de uh, înalte. Aceasta este o imagine, o secțiune transversală. Vedeți clădirile acelea din beton și sticlă pe care le-am menționat. Uh, vor fi cinci astfel de clădiri pe malul râului Doero și se vor înălța mult peste nivelul râului. Dar chiar nu credem că este nevoie ca pe malurile acestor râuri să se facă construcții din sticlă și beton. Au fost ridicate obiecții împotriva acestor construcții. Există și o documentație vastă atașată petițiilor și acum și acum doi ani, fiindcă este vorba de un proiect care ar fi putut fi dezvoltat în cu tot o altă parte, unde n-ar fi cauzat așa mari probleme mediului, mai ales unei zone atât de importante care face parte din patrimoniul nostru natural și cultural. se presupune că vor uh, fi construite 200 de locuințe pe uh, aceste rămășițe romane care reprezentau partea patrimoniului cultural în Campo Real. Deși dezvoltatorii au declarat că nu vor construi prea multe locuințe, Eh, cred că se înțelege că nu poți să te apuci să construiești ceva deasupra unui sit cu eh, construcții romane care încă nici măcar nu au fost excavat istoric în totalitate. Vor fi construite de asemenea birouri, magazine și de aceea facem apel la Parlamentul European. Asta este ce s-a făcut până acum. Aici se construiesc acele locuințe. Partea aceea albă pe care o vedeți pe ecran este limitele acelei tabere romane care au fost uh, descoperite. Este o zonă foarte importantă, recunoscută ca atare și uh, trebuie să se bucure de protecție specială și de aceea fac apel și vă mulțumesc că mi-ați permis uh, să vin aici să vorbesc. Fac apel la dumneavoastră fiindcă va da o lovitură foarte puternică patrimoniului cultural din Spania, din Castilla și Leon și uh, cred că pierderea va fi una foarte mare pentru Uh, patrimoniul cultural european în general. Vrem să ne asigurăm că autoritățile locale opresc evoluția acestor lucrări pentru că nu e nevoie să se construiască acest oraș verde în această zonă atât de sensibilă și de aceea am uh, abordat autoritățile locale, autoritățile naționale uh, și sperăm să oprească aceste lucrări cât mai repede. Mulțumesc! Acum domnul de Maricilar. Muchísimas gracias. Vă mulțumesc. Aș dori să uh, îmi cer scuze numele fratelui meu care este în Argentina. Acum 2040 uh, de ani, Numansia a devenit un simbol al unui popor care nu se lasă cucerit uh, pentru a pune capăt uh, acestei rezistențe a populațiilor iberice. Roma a reușit să supună această zonă și a recunoscut vitejia acestui popor pe care l-a omagiat. De aceea, uh, peisajul are valori uh, arheologice, istorice, intangibile, în măsura în care aparțin tuturor. Uh, Numansia este primul oraș unde Roma și-a experimentat strategia încercuirii unui oraș, o experiență importantă pentru a mm, judeca despre importanța acestui asediu. Uh, după aceea, uh, Roma a uh, adoptat acest sistem ca și, ca și calendarul începând din luna ianuarie. Numansia este în 1982 a fost declarat monument și uh, face obiectul uh, unor legislații speciale pentru că există aici uh, dovezi arheologice de importanță extraordinară în, pentru peisajul cultural european și este un sit reprezentativ pentru întreaga Europa. Acum 20 de secole s-au petrecut aici lucruri incredibile. Uh, și e cazul să se amintească acest lucru și justiției și tuturor uh, instituțiilor pentru a se evita uh, distrugerea uh, acestor uh, dovezi. Parlamentul a fost sesizat din 2009, dar uh, se pare că nu s-a auzit apelul Parlamentului și instituțiilor științifice din Spania pentru că urmează aici să se construieze un poligon industrial, mii de apartamente, blocuri turn, o suprafață imensă se, va, care va fi denumită orașul mediului și toate aceste case urmează să fie construite pentru Uh, a încercat să mm, se șteargă din memoria oamenilor erorile uh, comise în secolul uh, trecut. E vorba de o zonă umedă cu o biodiversitate importantă la confluența două râuri și aici doresc ei să implanteze această zonă industrială Eh, am putea economisi bani publici eh, în această perioadă de dificultăți economice. Alternativa pe care o propunem este să se construiască un poligon eh, industrial în într-o zonă apropiată, unde inițiativele private pot fi completate cu bani publici se pot face deci economii importante fără a se eh, risipi bani atât de necesari. De aceea eh, am ales o altă soluție. S-ar putea pune în valoare și patrimoniul, eh, industri- și patrimoniul istoric, cultural. Există posibilități economice, turistice și cred că cel mai important dintre toate este uh, să ne respectăm istoria și să lăsăm moștenire copiilor monumentele uh, noastre. Uh, facem apel la Parlament pentru a lua măsurile necesare pentru protejarea uh, acestor uh, monumente în uh, respectul culturii și al mediului ar fi un exemplu excelent care ar trebui să ne permită să uh, blocăm uh, construirea acestui poligon industrial. Uh, procedurile utilizate sunt ilegale și din toate aceste motive cerem Parlamentului European să țină seama de impactul de ordin peisagistic al acestui uh, proiect, ca el să fie suspendat în interesul general pentru uh, protecția a ceea ce Academia Regală a numit uh, mare valoare a istoriei noastre și e necesar să se ia toate măsurile posibile, cum um, a afirmat deja în 2009 acest uh, Parlament, uh, pentru că este un sit de care se leagă întreaga istorie a Europei. Mulțumim. Dăm acum uh, cuvântul reprezentantului Comisiei. Bună ziua! domnilor deputați și domnilor semnatari. Vorbesc în numele Direcției Generale Mediu. Noi am uh, tratat deja uh, petițiile numărul 774, 862 și 1686 din 2008 care se uh, referă la proiecte din vecinătatea orașului Numansia. Și uh, domnul parlamentar Armenstein se pronunțase în această privință. În legătură cu orașul mediului natural în cadrul comisiei într-o procedură de infracțiune 2505 care a fost închisă la 15 iunie 2006, serviciile comisiei au uh, uh, demonstrat că era vorba de un impact semnificativ asupra mediului pe baza informațiilor parvenite Comisiei, legea eh, din martie 2007 a regiunii Castilia-Leon, care aproba construcția acestui oraș al mediului, a fost eh, declarată neconstituțională eh, printr-o lege din 2007. În legătură cu poligonul industrial s-a încheiat uh, cercetarea pe baza unei autosuspende, unei măsuri de autosuspendare a exproprierilor. Deci, cum au spus și semnatarii, proiectul este paralizat. E important să amintim că judecătorii din tribunalele naționale sunt organele competente de aplicare a dreptului comunitar și că uh, Eh, comisia, în raportul său din 2009 despre aplicarea dreptului eh, comunitar, a susținut că, într-o procedură pendinte, eh, în fața unui tribunal național pentru o, o cauză în legătură cu care a fost sesizată comisia, se continuă cercetările până la o sentință definitivă. Deci, în ambele cazuri, Uh, aceste situații sunt subiudice și Comisia consideră că nu trebuie să continue lucrările până când nu se vor pronunța tribunalele competente. Mulțumesc, domnul Gutierrez. Mulțumesc, domnule preș doamnă președintă. Problema uh, există de ani, este pe tapet de ani de zile Eh, voi vorbi în termeni generali. Eh, Parlamentul și instituțiile europene suferă de lipsa eh, precizării în privința uh, felului în care Europa își va exercita răspunderile, pentru că directiva privind impactul ambiental obligă Europa să respecte tratatele și în directivă se spune că trebuie protejat patrimoniul. Comisia Europeană nu face acest lucru pentru că nu știe cum să acționeze și nu știe nici cum să uh, aplice articolul 3 din tratatul de la Lisabona care întărește uh, protejarea patrimoniului. Uh, însă Europa va trebui să învețe să facă acest lucru și noi de aici, din Parlament, trebuie să începem prin a furniza criterii în privința felului de a proceda. Pentru că este limpede cât de important e patrimoniul. De ce? Uh, pentru că dacă există uh, Uh, un fir roșu care străbate întreaga istorie europeană este uh, apărarea mm, pe uh, felul în care popoarele și-au apărat libertatea, identitatea, sacrificiul orașului Numanție în fața atacului roman a dus la o asimilare. Uh, Roma a adus multe, dar este un adevăr că și identitatea spaniolă, la începutul oricărui manual de istorie se vorbește despre Numansia mai importantă decât uh, Waterloo pentru Spania. Pentru că identitatea spaniolă și identitatea europeană țin de apărarea libertăților noi ne identificăm cu ceea ce se petrece pentru că există o masă a populației care se ridică în apărarea propriei libertăți și trebuie să cerem ca în lista patrimoniului european să fie incluse și uh, siturile arheologice în care europeni au murit pentru apărarea propriilor libertăți. Uh, Asta înseamnă istorie, nu istoria luptei popoarelor pentru libertate. Este foarte vastă și toți cei care și-au dat sângele pentru libertate sunt importanți pentru istoria noastră și Numansia este uh, un nume important. Grupul meu politic, aflat la guvernare, apără opoziție contrară, dar principiile sunt importante. Alianța dintre grupurile politice împotriva sau pentru distrugerea vestigiilor umanității cu această idee de a implanta edificii în loc de a planta arbori în Europa. Ne aflăm într-o situație clară că puterea e mai importantă decât ideile și apărarea intereselor trece înaintea principiilor. Dacă acest Parlament vrea să-i apere pe cetățeni și libertatea lor, trebuie să uh, ridice acest drabel. Uh, sunt locuri sacre, simbolice, UNESCO le-a declarat locuri ale memoriei care sunt importante pentru memoria colectivă. Nu e vorba, deci, doar de mediul natural, e vorba de memoria noastră, de cultura universală pe care uh, UNESCO a recunoscut-o drept patrimoniu tangibil. Sunt taberele militare uh, care se pot vedea, e foarte important. Uh, pe lângă asta mai există un factor, memoria colectivă și acest lucru poate fi o temă generală europeană. Aș mai adăuga că mi se pare scandalos uh, să se uh, vorbească atâta de patrimoniu la uh, comisia noastră. Asta înseamnă că Europa nu știe să gestioneze aceste probleme și aș cere comisiei ca această temă să rămână de actualitate și să se ceară comisiei uh, Uh, să respecte tratatul, uh, dat fiindcă în directiva privitoare la mediu uh, există prevederi în acest privință și trebuie să le punem în practică. Um, o interogație din partea acestei comisii ce intenționează să facă pentru apărarea patrimoniului. Este o temă mult mai gravă decât pare. Această comisie trebuie să atragă atenția asupra lipsei unor răspunsuri în fața unor probleme care privesc în permanență patrimoniul. Mulțumim pentru această reflexie interesantă. Are cuvântul doamna Ocken. Da, mulțumesc și uh, mulțumesc uh, și doamnei Gutierrez. Uh, e nevoie să spun că sunt cu totul de acord și că mi se pare că avea, avem o problemă foarte mare pentru că aspectele culturale sunt menționate dar este evident că n-au fost luate în serios până acum. Uh, până acum, în gândirea europeană, ca să spun așa, uh, a funcționat uh, ideea că dacă oamenii care și-au ales un parlament vor să-și distrugă propria țară, n-au decât. Deci se face referire la subsidiaritate și avem, uh, sigur, uh, subsidiaritate, dar avem și o moștenire comună. Și uh, Comisia ar trebui să facă o campanie, de pildă parcul uh, din jurul Vezuviului și el e, are o dimensiune istorică importantă. Și nu pot decât să sprijin ce s-a spus până aici și presupun că vom cere comisiei să spună uh, cum uh, se gândesc la ce posibilități de a realiza o protecție comună a unor valori comune. Cum spunea și doamna Gutierrez, nu uh, trebuie doar Comisia de Cultură să se ocupă de asta și să facă o evaluare a situației, pentru că sigur că și ei ne pot ajuta putea să accentuăm niște lucruri, dar este clar că până acum nu au fost luate foarte în serios. De aceea, de aceea uh, propun ca petiția să fie uh, rămână deschisă. Mulțumim, doamna Ocken. Cine mai dorește? Doamna Iorin. Bună ziua tuturor! Eu sunt născută la Soria și de aceea urmăresc cu interes deosebit uh, proiectele de construcție de acolo în apropiere. Mă leg de intervenția doamnei Gutierrez și sunt sensibilă la faptul că matrimoniul nostru istoric, Numansia, care e un patrimoniu al umanității, trebuie salvgardat. Însă îngrijorarea grupului meu și a localității Soria uh, merg și în direcția uh, acestor construcții uh, care, care distrug minunata panoramă a ruinelor orașului Numansia într-un mediu natural privilegiat. De aceea ar fi putut fi plasate în alt loc aceste construcții. Aș dori uh, ca doamna Godiere să transmită grupului uh, din care face parte îngrijorarea pe care noi, cetățenii din Soria, uh, o avem pentru că e vorba de o urățire a zonei Ehm, e vorba de afectarea unei eh, liniști care a caracterizat totdeauna acea zonă. Comuna Garai este în mâna Partidului Popular, deci grupul dumneavoastră vă rugăm să transmiteți îngrijorarea locuitorilor, pentru că dacă am înțeles eh, bine, această zonă industrială ehm, și-a întrerupt deja lucrările. Mulțumim, alte intervenții? Eh, bun, atunci mulțumesc. Eh, mulțumesc semnatarilor pentru posibilitatea de a reveni la discutarea acestor probleme care la prima dezbatere a născut o adevărată alarmă în sânul acestei comisii pentru că uh, toată lumea a înțeles că un asemenea patrimoniu uh, putea să sufere niște daune irreversibile. O veste bună este că o parte din acest proiect, și anume poligonul industrial Soria 2, a fost deocamdată blocat. Și uh, se dat torează și dezbaterii noastre. Țin să felicit grupurile politice pentru că am reușit să uh, rezolvăm această parte a problemei. Rămâne pe tapet proiectul de construcții și merită să lansăm un semnal clar. Propun să trimitem scrisori către Uh, consiliera uh, pentru mediu în care să ne exprimăm îngrijorarea, pentru că, după noi, e un uh, proiect care, prin situarea sa în spațiu, pune în pericol patrimoniul cultural. Și, în legătură cu propunerea domnului Gutierrez, cred că este foarte potrivită și subscriu îngrijorărilor exprimate și propunerii făcute. Aplicând articolul 202 din regulamentul nostru, sugerez Comisiei PETI să facă o moțiune de rezoluție în aulă cu o procedură simplificată, pentru că mi se pare că e o adevărată lacună aici care privește uh, directivele, nu e limpede uh, în ce fel putem proteja noi ca instituții europene patrimoniul cultural european de aceea, profitând de această dezbatere privitoare la Numansia, un simbol al patrimoniului cultural european, să putem, ca toate grupurile parlamentare reprezentate aici să uh, compunem împreună o moțiune pe care să o prezentăm în plenară cu procedură simplificată și să se dea astfel alarma către toate instituțiile europene pentru că aceste fapte să nu se repete, să nu uh, mai prevaleze criteriul ambiental în faza celui patrimonial. Uh, petiția rămâne deci deschisă și propunerea pe care vă fac concret, pe lângă scrisorile care urmează să fie trimise responsabililor acestui proiect, propun și să se studieze uh, ca o aplicare a articolului 202 uh, propunerea doamnei Gutierrez. Doamna Oken. Propunerea de a trimite o scrisoare către Comisia Cultură ar trebui uh, luată în considerare. Mulțumesc. Señor Iar, por favor. Domnul Iar. În primul rând, sunt de acord cu conținutul acestor scrisori. Iar apoi cred că trebuie să ne consultăm în cadrul reuniunii coordonatorilor să vedem cum să acționăm în acest caz. Trebuie să discutăm despre conținutul acestor scrisori și în cadrul reuniunii coordonatorilor. Să ne consultăm și să discutăm despre rezoluție în cercul reuniunii coordonatorilor. Dacă am înțeles bine, atunci sunt de acord. Yo creo que muchas gracias. La señora Conde ha dicho una cosa que me parece interesante, pero yo añadiría algo. Doamna Gutierrez, eu cred că ar fi foarte interesant următorul fapt. E ceva ce vreau să adaug la cele spuse. Există un număr de articole la care putem să facem apel în tratate. Trebuie să ținem cont de faptul că discutăm despre subsidiaritate aici și de aceea sugerez ca o scrisoare să fie trimisă președintelui Comisiei pentru că serviciile juridice trebuie să fie și ele implicate în ceea ce privește responsabilitatea când vorbim despre aspecte care țin de patrimoniul cultural. Strategia Comisiei e în joc aici. Dacă dorim să ne să discutăm despre această chestiune pe fond, atunci știm că nu e totdeauna ușor pentru comisie să își, să și asume rolul având în vedere competițiile pe care le are. Mulțumesc! Președintele, voi ține cont de sugestiile care au fost făcute. În mod clar, petiția va rămâne deschisă. În acest moment doresc să le mulțumesc petiționarilor pentru faptul că ne-au ajutat să dezbatem această chestiune și ne aflăm acum în următoarea poziție în Europa, să lucrăm mai bine în ceea ce privește patrimoniul cultural european. Vom trimite scrisori reprezentanților autorităților în aceste comunități autonome. Sunt de acord cu doamna Gutierrez și anume să trimitem o scrisoare și președintelui Comisiei la întâlnirea coordonatorilor vom vedea dacă ne putem folosi de regulamentul 202. Am putea veni cu o moțiune pentru rezoluție pe care să o prezentăm la sesiunea plenară. Și asta ar fi uh, ceea ce sugerează domnul Iar. Ați cerut cuvântul? Probabil că s-a pierdut câte ceva din intervenția mea. În ceea ce privește conținutul scrisorilor, despre asta am vrut să discutăm noi. Noi, ca comisie, trebuie să verificăm încă o dată la reuniunea coordonatorilor conținutul acestor scrisori. Probabil că în interpretare nu a reieșit acest fapt. Entiende que como todas las cartas están a disposición de todos los grupos, pero la carta va a reflejar el debate que hemos tenido. Scrisoarea va reflecta dezbaterea care a avut loc. Îngrijorările pe care noi dorim să le transmitem autorităților din comunitățile autonome, dar și la nivel local, la nivelul primăriilor. Sunt sigur că secretariatul vă va, prezen- va prezenta niște copii ale scrisorilor care se ajungă în toate grupurile parlamentare. Petiționarii au cerut din nou cuvântul. Domnule președinte, aș dori să scrieți o scrisoare și ministrului culturii. Guvernul central este cel responsabil aici, pentru că acesta e responsabil de uh, regiunea Numansia. De aceea vă cere să trimiteți o scrisoare și Ministrului Culturii din Spania. Mulțumesc! Da, cred că sugestia dumneavoastră este una foarte bună, spune domnul președinte, mai ales că administrația centrală e responsabilă în această chestiune. Să trecem acum la punctul 21 o petiție înmânată de Alvaro Fernandez Duran în ceea ce privește un proiect de autostradă în Pirinei spaniol. Petiționarul nu este prezent astăzi, așa că dau întâi cuvântul reprezentantului comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a trimis un raport uh, Comisiei pentru Petiții în ceea ce privește textul, acest, textul anchetei făcute de serviciile Comisiei. Subiectul e o autostradă în Saragossa, un proiect de autostradă care ar face o legătură cu autostrada A21, face parte dintr-un proiect mai mare al autostradei A21. Ancheta s-a ocupat uh, de acest lucru în cadrul comisiei. Am analizat îngrijorările manifestate de petiționar. Rezultatele anchetei au stabilit următoarele. În decembrie anul 2002, S-a făcut un studiu în ceea ce privește efectul asupra mediului și acesta a fost unul favorabil în ceea ce privește autostrada. Declarația privind impactul asupra mediului este un ultim pas în ceea ce privește procedura de autorizare. Acest studiu de impact asupra mediului a fost făcut în cazul acestei autostrăzi S-au găsit, s-au examinat cam 56 de alternative și 11 coridoare. Mai târziu, 6 dintre aceste coridoare au fost împărțite în diferite secțiuni. S-au analizat un număr de alternative și s-au analizat care ar putea fi măsurile ce trebuie luate pentru a compensa sau a minimaliza impactul asupra mediului. Impactul ar fi putut avea loc asupra florei, faunei și vegetației din zonă. Rezultatele procesului de evaluare au ajuns la următoarea concluzie, având în vedere alternativele, soluțiile tehnice care pot să fie aplicate, și măsurile care trebuie adoptate, s-a ajuns la concluzia că nu ar exista un impact major asupra naturii din zona afectată. În studiul privind impactul asupra mediului, se stipula următoarele. Dacă textul se schimbă dacă se ajunge la afectarea uh, zonelor de acolo, atunci, itine, atunci uh, traseul acestei autostrăzi ar putea fi schimbat. Primăria are ceva de spus în acest sens. Ideea era să se minimalizeze cât de mult e posibil impactul asupra mediului și să ne asigurăm că nu vor exista niciun fel de uh, Uh, impedimente în ceea ce privește locuri importante din această zonă. Textul a fost modific modificat și iar în cadrul rezervorului uh, s-a observat o reducere a nivelului de apă din rezervor. Aceasta a avut un impact asupra câmpiilor inundabile. Autoritatea pentru drumuri din Aragon s-a gândit la un nou traseu pentru această autostradă și exact la acest nou traseu se face referire în petiție. Și în acest caz a avut loc un studiu privind impactul asupra mediului și avizul a fost unul favorabil. Acesta e un proiect care intră sub incidența directivei privind uh, mediul, impactul asupra mediului. În directivă se stipulează următoarele. Statele membre trebuie să facă studii de la caz la caz, să stabilească praguri și să stabilească criterii dacă trebuie sau nu trebuie să se facă un uh, studiu complet în ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului. Procesul de supraveghere este făcut de autoritățile de mediu care au competență în acest sens și se ține cont de criteriile pe care le regăsim în anexa 3. Este analizat locul, potențialul impact în anul 2006 s-a luat decizia că nu se poate identifica niciun fel de uh, impact asupra mediului, așa că nu s-a cerut un nou studiu privind impactul asupra mediului. Deci vorbim despre modificarea unui proiect care a fost analiz, a fost evaluat, a beneficiat de un studiu complet privind, complet privind impactul asupra mediului. Comisia nu crede că sunt încălcate legile comunitare aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu există comentarii, atunci aș dori să spun următoarele. A dat domnul Boștinariu. Chairman. Uh Commission. Ținând cont că există avizul și evaluarea făcută de Comisia Europeană și acestea confirmă că evaluările privind impactul asupra mediului s-au făcut așa cum trebuie, că nu există consecințe importante în ceea ce privește mediul, după, implement, după efectuarea acestui proiect, eu aș recomanda ca această petiție să fie închisă. Mulțumesc. Vă mulțumim! Singurul lucru pe care l-aș spune eu ar fi următorul. Înainte să închidem petiția, am putea cere informații din Franța. Această petiție este una ciudată și anume pentru că Autostrada trece prin Pirinei spanioli, iar când se ajunge în vârf, se trece deja pe partea franceză. Pe partea franceză a Pirineilor nu există autostradă și asta pentru că ei sunt protejați și nu se pot construi autostrăzi acolo. Pe partea spaniolă și pe partea franceză există abordări diferite cum e posibil să avem un asemenea proiect. Avem o autostradă care trece prin Pirinei, dar se oprește la graniță și ea nu mai există pe partea și autostrada nu mai există pe partea franceză. Așa că eu sugerez ca înainte să închidem această petiție, să luăm legătura cu Franța și să întrebăm care este abordarea lor în ceea ce privește drumurile aici, ce fel de criterii au stabilit ei pentru a permite traficul rutier fără existența unei autostrade. Putem proceda așa, domnul Boștinaru? Mulțumesc! Din câte știu eu, singura condiție în ceea ce privește autostradă între două țări, e fie că se ajunge la un acord bilateral în ceea ce privește autostrada sau face parte din programul TNT. Dar nu așa e cazul. Nu face parte această autostradă din rețeaua europeană. Și asta întreb Comisia. Face parte această autostradă dintr-un proiect TNT? Nu. Dacă nu, dacă, și dacă nu face parte nici dintr-un acord bilateral, de ce trebuie noi să le cerem informații adiționale autorităților franceze în legătură cu acest proiect? Nu vreau să pun presiune sau să deranjez pe cineva din această sală, însă dovezile sunt foarte clare. Putem face o comparație cu multe alte cazuri și se mai adaugă, decât să adăugăm încă o petiție deschisă pe ordinea noastră de zi, v-aș ruga, stimați colegi, să închidem această petiție. Mulțumesc! Doamna Auken, probabil am putea asculta răspunsul comisiei. Din uh, ce am auzit uh, eu, nu e o problemă că vorbim de un proiect rutier, ci cum se poate proteja zona de acolo. Zona este protejată în Franța. Probabil am putea întreba acum Comisia dacă au ținut cont de aceste criterii și în Franța. S-a spus că ei au o abordare diferită în ceea ce privește protejarea acestor munți. Muchas gracias. Bueno, yo tampoco de esto quería hacer un... Mulțumesc. Nu încerc să fac din țânțar armasar aici, domnule, iar aveți cuvântul. nu face parte din petiție. Petiția vorbește doar de regiunea spaniolă. De acolo se pornește. am putea noi să lărgim puțin aria de acoperire a acestei uh, petiții. Eu cred că pe partea franceză nu există nicio problemă. Dacă ar fi existat, am fi avut o petiție. Și eu sunt de părere că putem închide petiția aceasta și după aceea, dacă există vreo problemă, cu siguranță și partea franceză va veni cu o petiție. Trebuie să fim foarte atenți astfel încât să nu extindem noi petițiile din propria noastră inițiativă. De aceea îl sprijin pe colegul meu, domnul Boștinaru, să închidem petiția. Președintele, atunci petiția este închisă, vom continua dezbaterile. Eu credeam că vorbim despre Pirinei la nivel european și că trebuie să analizăm diferitele feluri în care traficul este organizat în Pirinei. Însă să trecem la următoarea petiție, numărul 22, trimisă de domnul Daniel Hegoburu, cetățean francez. Uh, din partea Los Verdes del País Vasco cu patru semnături în ceea ce privește aeroportul Fenderabia. Aveți 5 minute. Eh. Mulțumesc. Am onoarea de a prezenta aici petiția noastră în numele organizației pe care o reprezint. Există 19.830 de semnături împotriva proiectului de extindere a aeroportului din Fuenterabia. Trebuie să înțelegem care este miza, miza geografică în acest proiect. Aceasta este o imagine de ansamblu a locației. În dreapta jos avem orașul Fuentarabia, 16.000 de locuitori. Sus există orașul Irun, 60.000 de locuitori și la stânga și jos orașul Ondai, În mijloc vedeți că există golful acela, golful Bidasoa, o frontieră tradițională în regiune și există un aeroport în mijlocul golfului, în zona aceea care este centrul regiunii. Aceasta este o imagine a sitului respectiv. Nu se vede foarte bine, dar în stânga este un avion cu pista aeroportului în fața vechiului uh, cartier Fuentarabia cu fortul și biserica și în prim plan golful. Care este miza acestei petiții? Dacă se extinde pista așa cum se cere, se face pentru că se vrea creșterea numărului de zboruri. Și atunci, de ce să se extindă această pistă de aterizare, fiindcă nu este conformă normelor de securitate. Oricum, numărul zborurilor nu poate fi crescut peste acordurile deja uh, acceptate. Există o opoziție foarte puternică din partea franceză. Avem 20.000 de semnături din 80.000 de cetățeni și primarul consilierul municipal, general, prefectul care reprezintă guvernul, deci autoritățile franceze se opun în totalitate extinderii acestui aeroport. De ce există o opoziție atât de puternică? Pentru că ar crește, extinderea aeroportului ar crește poluarea fonică deja constatată și alte probleme. Avem o altă imagine asupra aeroportului, vedeți că este chiar în mijloc, avem plaja, 3 uh, km de plajă de nisip la Oceanul Atlantic, avem în golf această insulă pe care trăiesc păsări și care este în prelungirea aeroportului, practic. Și Aici avem capătul pistei aeroportului, vedeți în stânga primele case din Fuentarabi, 150 de metri, și în dreapta orașul Ondai, la aproximativ 700 de metri. Aici este vederea pe direcția est-west și avem această clădire, 750 de metri de la capătul pistei aeroportului. Aici e insula cu păsări, cum spuneam, și această construcție adăpostește birourile unei importante companii, importante pentru viața orașului. Toată lumea știe care sunt problemele create în mod normal de un aeroport, poluare de trei tipuri, fonică, absolut insuportabilă. Trebuie, oamenii nici măcar nu pot să ducă o conversație normală când uh, decolează și aterizează avioanele apoi poluarea atmosferică, evident, știți cu toții problema emisiilor de CO2 și poluarea cu hidrocarburi, dar fiindcă picături de uh, hidrocarburi uh, cad pe întreaga traiectorie de apropiere de aeroport. Deci aceste mm, scurgeri se așează peste case și peste întreaga regiune. Există și daune la nivelul mediului. Vă reamintesc că estuarul Bidasoa a fost introdus în siturile protejate de Natura 2000 și este uh, un sit protejat. Această zonă, Bidasoa, este clasată și ZICO, este o comoară de biodiversitate între zonele umide și extinderea aeroportului ar duce la eliminarea unei părți din această zonă și asta ar afecta și echilibrul biologic. Plus, datorită existenței păsărilor, există riscuri mari de accidente. Au avut loc astfel de accidente, de fapt, și de aceea aeroportul este clasificat ca fiind unul periculos și că piloții, pentru a putea ateriza acolo, trebuie să urmeze cursuri speciale. Apoi, Există o clădire de 5 etaje în axa pistei care va fi supra, survolată la aterizare, deci pericolul este mare. Seturile naturale pe care le-am menționat sunt protejate de legislația europeană. În concluzie, prelungirea pistei și creșterea numărului de zboruri sunt o dorință sau duc la mm, rezultate nerezonabile în raport cu problemele create. Iau locul colegului meu. Un minut am de vorbit. Sunt fost vicepreședinte a Consiliului Regional din Achiten și purtător de cuvânt a verzilor din țara Baștilor. Argumentul acesta pe care l-am mm, auzit prezentat aici se bazează pe lupta împotriva companiilor low cost și dorința mieții piețe economice de a genera un flux de 1.500.000 de pasageri, un pic suprarealist în prezent, având în vedere criza cu care se confruntă Europa și Spania, cu peste 20% șomeri. Așa cum a spus colegul meu, reprezentanții economici nu se prea preocupă de uh, Uh, locuitorii golfului Cingudi, 5.000 de locuitori și prin extinderea aeroportului ar încălca uh, un acord interguvernamental semnat la Madrid în 92 care prevedea uh, asigurarea protecției cetățenilor, a solului și a locului. Există 24 de rotații pe, ju, pe zi la nivelul aeroportului și în jur de 500 de zboruri, mai ales vara. Există foarte puține motive ca această regiune mică să aibă două aeroporturi situate la o distanță de 33 de kilometri unul de altul pentru a permite uh, Uh, decolarea avioanelor mari către destinații turistice. Ar fi destul de simplu să se organizeze o complementaritate între aeroportul din Biarritz și Dondarabia, de exemplu, să se aterizeze la Dondarabia și să se înregistreze o jumătate de oră mai târziu la Biarritz. Lucru perfect fezabil dacă s-ar organiza un transport propriu între cele două aeropoarte care ar putea să faciliteze viața uh, utilizatorilor de ambele părți ale frontierei. Autoritățile trebuie să gestioneze infrastructurile aeroportoare și să gestioneze responsabil și în comun și, așa cum a spus și colegul meu, acest proiect contravine intereselor și angajamentelor UE. E vorba de emisii de CO2 și alte gaze cu efect de seră care afectează aceste situri protejate. Deci ideea este să existe o complementaritate între cele două zone. Eu cred că și Comisia poate avea un rol aici și am vrea să vă dorim, doamnelor și domnilor, să păstrați această petiție deschisă și să uh, rămâneți foarte atenți la situația estuarului Bidusa și Gorvului Tigudi, care reprezintă adevărate puncte, plăci turnante în migrația speciilor. Mulțumesc! Mulțumesc înainte de a da cuvântul membrilor Parlamentului, dăm cuvântul domnului Server Martin, reprezentant al Comisiei. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Obiectul acestei petiții se referă la o posibilă extindere a unui aeroport în situri care sunt acoperite de Natura 2000 în Spania. Vorbim despre extinderea aeroportului sau pistei aeroportului Rabia și efectul pe care l-ar putea avea această extindere asupra regiunii. În ceea ce privește protecția juridică a siturilor, am spus, comisia a spus că Cingudi a fost uh, clasat ca sit de importanță specială pentru diferite specii de păsări, în conformitate cu directiva Habitat, articolul 6.3, în special, orice plan sau proiect care nu are legătură directă cu gestionarea sitului sau nu este necesar pentru gestionarea sitului Natura 2000, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aceste zone, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a impactului asupra locației respective și doar după ce se face această evaluare a impactului, autoritățile pot stabili dacă planul sau proiectul respectiv se aprobă, doar când se stabilește că nu există influențe negative. Autoritățile trebuie să se asigure de îndeplinirea condițiilor înainte de a autoriza orice plan sau proiect, deci înainte de a da undă verde extinderea acestei piste despre care vorbim. Conform informațiilor de care dispune Comisia, în momentul actual, evaluarea impactului de mediu pentru extinderea acestui raport încă nu este finalizată, adică studiul acesta este în curs de derulare și de aceea autoritățile competente n-au putut determina dacă proiectul este sau nu compatibil cu dispozițiile referitoare la protecția sitului, deci încă nu există o autorizație. Evaluarea de mediu, studiul de mediu nu a fost deci încă finalizat și nu putem spune dacă se încalcă dispozițiile comunitare deocamdată. Mulțumesc, doamna Ocan. Thank you again. I think that, uh... Mulțumesc încă o dată. Este un exemplu foarte clar. Cred că țineți minte ancheta pe care, sau investigația pe care am făcut-o în comisia noastră anul trecut referitoare la aplicarea directivei Natura 2000 în statele membre. Și în aceste studii ale noastre a reieșit foarte clar că atunci când avem de-a face cu această directivă, trebuie să se stabilească dacă există alternative acceptabile. Și am ascultat prezentarea acestor petiții, înțeleg că există două astfel de aeroporturi, sau chiar trei, într-o zonă destul de mică și este destul de absurd să se extindă acum și să se construiască un aeroport așa de mare într-o zonă unde există probleme de mediu, adică ar, fi, ar exista impact negativ la nivelul mediului, a vieții oamenilor, a clădirilor și eu efectiv nu pot să înțeleg dacă se dorește atragerea turiștilor, de ce să se distrugă așa o zonă frumoasă? Lipsește logica aici. Și asta se întâmplă de multe ori, nu doar în Spania, dar mai ales în Spania, se atrag toți turiștii posibili și după aceea pentru a-i primi acolo se distruge zona. Trebuie să vedem nu doar dacă încalcă legea, ci și să se analizeze toate alternativele posibile, fiindcă alternative există întotdeauna. Din câte știu. Deci eu aș zice că putem deja să facem ceva. Și vă rog folosiți-vă banii și natura, peisajele pe care le aveți mai prudent. Și trebuie continuate aceste studii, trebuie făcute anchete pentru a vedea ce se întâmplă. Nu spun că trebuie să nu se extindă acest aeroport, dar nu. Efectiv, eu cred că răspunsul trebuie să fie nu. Mulțumesc. Domnul Bulan. Domnule președinte, cunosc foarte bine această regiune, merg foarte des acolo și am survolat-o și în calitate de pilot privat, deci cunosc și situația aeroportului local și observ că eu cred că aeroportul existent este suficient, însă mă alătur și comisiei care ne spune că studiul de impact se derulează încă, deci nu se pot pronunța, logic, nu știu dacă ne revine nouă sarcina de a propune alternative. Guvernul francez, local, cred că ar trebui să propună alternative în cazul în care acest proiect nu poate dus la bun sfârșit. Eu cred că dacă ar exista un aviz favorabil din partea UE pentru acest proiect, ne-am contrazice uh, cu investițiile pe care le facem în protecția mediului. Prin urmare, ar fi absolut ilogic Părerea mea este că petiția poate fi declarată admisibilă, că trebuie studiată din perspectiva studiului de impact care este în curs de derulare și odată ce acesta se finalizează, chiar dacă proiectul rămâne încă în suspensie, uh, nimic nu ne oprește să pronunțăm un aviz favorabil sau nefavorabil pentru acest proiect, proiect care apoi poate fi mm, comunicat odată ce proiectul intră în aplicare. Domnul Boștinaru. Briefly, I think that of course... Foarte scurt. Doamna Ochin, spune domnul președinte, domnul Boștinaru și apoi dumneavoastră. It's okay. First, what... Nicio problemă. În primul rând, Vorbim despre lipsa unei implementări adecvate a prevederilor uh, directivelor Natura 2000 și Habitat. E vorba de norme europene și, în mod automat, aceste norme trebuie să fie implementate. Ce dorim, în primul rând, este să vedem rezultatul acestui studiu de impact care nu este încă finalizat. Ce putem face? Putem trimite o scrisoare autorităților locale pentru a le reaminti că normele europene trebuie să fie respectate și implementate în mod corect și petiția trebuie să rămână deschisă până când primim un răspuns din partea autorităților și până când comisia va evalua situația pe baza studiului de impact. Mulțumesc! Doamna Ocan, acum. Am spus, m-am înșelat înainte. Deci, 80 de kilometri, 3, 3 aeroporturi. Și vreau să le, îi spun colegului meu că eu cred că și noi trebuie să insistăm că dacă există alternative, trebuie promovate. Nu putem doar să-i ascultăm. Ei ne spun nu sunt alternative și noi spunem a, bun, nu sunt. Noi trebuie să spunem, ba nu, sunt alternative. De aceea avem aceste misiuni de informare, de aceea comentăm așa de des hotărârile luate de autorități. Și cred că este clar aici că există alternative și asta este o parte importantă a dispozițiilor din directiva Natura 2000. Mulțumesc! Înainte de a încheia acest punct, uh, petiționarii au cuvântul din nou. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să spun că am o întrebare întâi. Nu știu care este nivelul acestui studiu de impact și am un răspuns parțial. Prezint o hotărâre referitoare la uh, schema de coerență a sudului țării Bașcilor din 2003. Aici s-au luat trei decizii foarte ferme, defavorabile uh, proiectului, propunerii de proiect la data respectivă. Se spune că, în mod oficial, sindicatul um, își pronunță dezacordul față de extinderea acestui aeroport. Mulțumesc! Mulțumesc, după părerea mea, după intervențiile comisiei și a deputaților, petiția rămâne deschisă. Mulțumesc petiționarilor pentru că au prezentat acest subiect. Propunerea domnului Boștinaru cu acea scrisoare este acceptată. Am fost foarte preocupat de un raport preliminar de uh, impact asupra mediului pe care l-am citit și există preocupări de partea Spaniei unde se spune că dacă există terenuri peste 5 hectare care sunt utilizate, s-ar putea să fie probleme. Deci se spunea deja asta într-un studiu preliminar de impact și uh, am fost foarte surprins de unele dintre informațiile pe care le-am găsit acolo și de aceea cred că este înțelept să păstrăm petiția deschisă și să vedem cum evoluează lucrurile și sigur să trimitem scrisoare autorităților competente în care ne exprimăm îngrijorările. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și dau cuvântul din nou doamnei președinte. Zic să-i dau cuvântul.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 această petiție 1400-2009 a domnului Holzinger asupra sustenabilității ambientale a autostrăzii proiectate în insulele Canare. Semnatarul cere o evaluare a impactului sustenabilității ambientale a acestei autostrăzi între Santa Cruz de la Palma și Mariana semnatarul spune că ar fi posibil să se îmbunătățească drumurile deja existente și că e nevoie să se evalueze uh, utilizarea fondurilor regionale pentru regiunile ultraperiferice. În ceea ce privește sustenabilitatea de mediu, colegul meu de la Direcția Generală Mediu va face uh, o serie de observații și de comentarii. În privința utilizării fondurilor regionale, ca reprezentant uh, al Direcției Politice Regionale, vă spun că autoritățile spaniole ne-au informat că acest proiect de autostradă nu a primit și nici nu va primi finanțări europene. Uh, în consecință, Uh, cazul uh, intră în competența autorităților regionale și naționale spaniole. Al doilea lucru, în ceea ce privește, sau mă corectez, în ceea uh, ce privește poziția comisiei, ea împărtășește îngrijorarea semnatarului, dat fiind dimensiunea insulei de Las Palmas Eh, ar trebui să se întărească infrastructurile deja existente, iar între 2000-2006, în programul operativ Insulele Canare, eh, cu aceste fonduri au fost finanțate drumuri și autostrăzi pe o distanță de 40 de kilometri de autostradă nouă și 130 de kilometri întreținerea drumurilor și refacerea uh, unor autostrăzi existente. Deci noi împărtășim această îngrijorare uh, și nu numai atât, dar uh, am ținut seama de acest lucru în programele operative pentru 2013 uh, în programul uh, operativ. Există o temă uh, prioritară de finanțare a drumurilor existente care uh, se va concentra pe șoselele regionale care asigură o mai bună legătură cu infrastructurile portoare și aeroportoare. Există deci o infrastructură suficientă de transport și cu acestea Uh, dau cuvântul colegului care se ocupă de mediu. Bună ziua, doamnă președinte, domnilor și doamnelor. În această petiție noi vedem că semnatarii se opun construirii unei uh, autostrăzi pe insula Las Palmas. Pe baza legislației comunitare privitoare la mediu, aș dori să completez uh, ceea ce s-a spus până acum uh, din partea Direcției Politici Regionale. Cum am văzut și în alte cazuri azi dimineață, acest proiect de autostradă îi um, se uh, poate aplica uh, directiva privitoare la consecințele unor proiecte asupra mediului înconjurător. Aici se face distinția între uh, proiectele de la um, anexa 1, care trebuie supuse unei uh, analize ambientale, celor de la anexa 2. Punctul 1.7b privește autostrăzile. Deci evaluarea de mediu este obligatorie când e vorba de uh, autorizarea unui proiect de autostradă și trebuie să amintim că procedura de evaluare a impactului ambiental garantează uh, evaluarea consecințelor, repercusiunilor proiectului asupra mediului înainte de acordarea autorizațiilor și publicul poate să își exprime opiniile uh, Uh, iar rezultatul consultărilor trebuie avut în seamă înainte de acordarea unor eventuale autorizații. După aceea trebuie informat publicul în privința conținutului autorizațiilor acordate. Mm, în acest caz, uh, acest proiect de construcție pe o insulă uh, se află într-un stadiu cu totul preliminar și Comisia consideră că procedura de evaluare a impactului ambiental ar fi cadrul cel mai potrivit uh, pentru ca semnatarul să-și prezinte observațiile și alternativele pe care le consideră corespunzătoare. Este deci prematur ca în momentul de față să analizăm dacă a avut loc o încălcare sau nu a dreptului comunitar, deci Comisia nu poate interveni în acest caz pentru că, pe de o parte, nu se prevede utilizarea de fonduri uh, europene pentru finanțarea acestui eventual proiect și, pe de altă parte, proiectul se află într-o fază cu totul preliminară și evaluarea impactului uh, ambiental trebuie abia de acum încolo făcută. Mulțumesc, mulțumesc Comisiei, domnul Boștinaru. Domnule președinte, ținând seama de faptul că uh, Comisia nu se implică în acest proiect, dar este obligatoriu avizul de mediu, ce putem face este să declarăm deschisă petiția, petiția să rămână deschisă și să așteptăm momentul când uh, va fi realizat avizul de mediu. Uh, îngrijorările exprimate de petiționar și eventual de uh, alți purtători de interes uh, vor fi analizate atunci vom vedea cum va aborda această problemă studiul de impact. Deci, petiția trebuie să rămână deschisă. atunci opinia pe care o împărtășește toată lumea este să lăsăm deschisă în așteptarea uh, evoluțiilor ulterioare aceste pe Trecem la petiția 764 din 206 și 133 din 207 prezentate de Filip Rigle și Jean-Daul Duval, care nu sunt prezenți. În acest caz aș da direct uh, cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Grimo. Doamnă președintă, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, bună ziua! Trebuie să vă informez asupra stării actuale a acestor două petiții. Îmi propun să fac acest lucru în patru puncte pentru a lămuri care este obiectul petițiilor, care sunt argumentele petiționarului, ce acțiuni a întreprins Comisia pentru tratarea acestor petiții, și faptul că aceste petiții fac obiectul unui proces în curs în Franța, asupra căruia s-a pronunțat un tribunal francez și în al patrulea rând să vă împărtășesc analiza tehnico-juridică efectuată de noi în lumina informațiilor comunicate nouă. Despre ce vorbim, deci? Un proiect de parc de distracții și de vacanță pe o suprafață de 15 hectare, uh, va avea 150 de locuințe, o piscină uh, în aer liber, două parkinguri uh, de 150 de locuri și o rețea de drumuri care să unească între ele aceste infrastructuri. Deci, proiectul este opera unei mari întreprinderi franceze de turism, Loisire Vacances pe uh, teritoriul unei comune din departamentul Loareșer. Un sit de uh, importanță uh, desemnat uh, ca atare de Franța. Proiectul se situează la câțiva kilometri doar de zona de protecție specială a păsărilor desemnată de Franța printr-o directivă privitoare la păsări. Proiectul a fost autorizat uh, a făcut deci obiectul unei proceduri de autorizare națională, planul de ocupare a zonei a fost, ocupa, a fost eh, modificat în 2005 și s-a eliberat un permis de construcție în 2007, precum și alte două permise de uh, construcție ulterioare care l-au modificat pe primul în 2008 și ultimul în martie 2010. De ce s-au modificat? Pentru că autoritățile de mediu competente Direcția, Direcția Regională Mediu a emis uh, cu rezerve aceste avize. Uh, constructorul s-a angajat să țină seama de aceste uh, rezerve. Care sunt argumentele petiționarilor? Sunt patru în esență. Se susține că proiectul nu ar fi trebuit autorizat pentru că are un impact semnificativ asupra acestui sit natural. În al doilea rând, proiectul a fost autorizat fără să se facă un studiu de impact de mediu. În al treilea rând, studiile au fost insuficiente pentru evaluarea corectă a impactului și în al patrulea rând, acest proiect ar avea un impact negativ asupra celor două lacuri, iazuri, în jurul căruia se va desfășura proiectul. Ce acțiuni a întreprins Comisia? și mai ales direcția noastră generală. Comisia a deschis o procedură de infracțiune împotriva Franței în 2008. S-au adresat două scrisori de cereri de informații către Franța. Comisia a deschis uh, uh, o procedură de uh, infracțiune și pentru necooperare în iunie 2008. Ca urmare s-a, a fost anunțată Franța că uh, este necesar să uh, se furnizeze documentele și s-a trimis documentația necesară. Ca urmare, a fost închisă această procedură în urma primirii documentației solicitate. Uh, mai există Uh, cereri uh, ulterioare de uh, informare și documentare adresate autorităților franceze, trei cereri pentru clarificări și documentație suplimentare. Deci o corespondență destul de intensă între direcția noastră și autoritățile din Franța, care ne-au răspuns în cinci rânduri, comunicându-ne un volum important de documente, studiile Natura 2000, planul proiectului, dosarul autorizațiilor și așa mai departe, pentru a putea uh, evalua mai precis impactul proiectului. Al treilea lucru pe care doream să vi-l menționez este faptul că acest proiect face, a făcut obiectul unui uh, proces la Tribunalul Administrativ din Orlean. Asociația pentru Protecția Siturilor uh, a cerut anularea autorizației de construcție care fusese acordată uh, proiectanților. Prin decizia din iunie 2009, judecătorul de la Tribunalul Administrativ a, uh, a respins cererea, sunând, spunând că documentația a fost completă, uh, dosarul în regulă și nimic din dosar nu lasă bănuiala că impactul proiectului ar fi negativ. Ca urmare, ă, ă, s-a făcut apel la Curtea din Nant cerând anularea acestei decizii a Tribunalului de Orlean. Azi dimineață ni s-a confirmat că ă, audiența de la Curtea de Apel va avea loc pe 29 martie și la sfârșitul martie lunii aprilie vom avea hotărârea Curții de Apel în această speță. Aș dori să mai menționez că există o rezoluție a Parlamentului European privitoare din 2009 privitoare la uh, deliberările din Comisia de Petiții, care spune la punctul 4 că acțiunile uh, din cadrul tribunalelor naționale fac parte uh, Uh, din uh, ansamblul uh, acestei examinări și Comisia de Petiții nu poate interveni pe parcursul unui proces în desfășurare. Prin urmare, judecătorul din Franța are competența și obligația de a aplica dreptul comunitar sau de a interpreta legea națională în lumina dreptului comunitar și, firește, judecătorii eh, din tribunalele naționale sunt primii păstrători ai aplicării normelor comunitare. Eh, ținând seama de faptul că eh, judecătorul la Tribunalul Administrativ a declarat valabil autorizația de construcție, serviciile comisiei au analizat tehnic dosarul într-un moment când nu știam că a fost sezizat și un judecător din Franța și concluziile la care am ajuns în lumina informațiilor conținute în dosar este că nu a fost sau înregistrat încălcări ale legii uh, europene. Uh, petiționarii susțin că acest proiect nu ar fi trebuit autorizat pentru că uh, Eh, dăunează sitului. Directiva nu interzice însă orice proiect pe motiv care avea impact asupra unui sit natural. La articolul 6.2 eh, există dispoziția de a proteja mediul natural, eh, dar se folosește termenul de impact semnificativ. Deci, dacă ar fi vorba de un proiect care ar pune în pericol un întreg sit. Eh, când este însă vorba de eh, proiecte care au un impact asupra sitului, dar nu ceea ce se poate numi semnificativ, un impact semnificativ, nu există obligația ca ele să fie interzise. Eh, ce facem într-un asemenea caz? Se precizează, se recurge la Natura 2000 și așa mai departe. Deci, care este avizul tehnic al direcției noastre? Uh, Eh, este că proiectul nu pare să pună problema unui impact semnificativ asupra sitului Solon. Eh, dat fiind că două studii au ajuns eh, prin coincidență la aceeași concluzie, direcția noastră competentă în materie de mediu înconjurător a ajuns la concluzia că studiile sunt coerente uh, și uh, propun măsuri uh, corespunzătoare pentru protecția mediului. De fapt, proiectul afectează doar ținuturile uscate, care nu sunt considerate prioritate și sfera de acțiune a proiectului prevede uh, o serie de măsuri, uh, mai ales uh, de pildă, de pildă um, distanța mai mare dintre bungalouri și zona protejată, uh, instalarea uh, altor uh, clădiri la o distanță mai mare și concluzia comisiei este că nu va avea uh, Uh, un impact semnificativ asupra zonei de uh, protecție a păsărilor, niciun element informativ nu permite să uh, deducem că această zonă ar fi afectată. Este o concluzie la care a ajuns în decizia sa din 2009 și judecătorul de la Tribunalul Administrativ al doilea argument al petiționarului este că acest uh, proiect nu ar fi trebuit, uh, nu ar fi trebuit autorizat fără un studiu de impact uh, de mediu. Aici trebuie să amintim că acest tip de proiecte uh, este uh, luat în considerare în anexa 2 a directivei uh, printre proiectele la care autoritatea competentă decide dacă este sau nu uh, obligatorie efectuarea unui studiu de mediu. Nu există elemente de informații care uh, să indice că autoritățile competente și-au depășit atribuțiile în materie. Uh, acest proiect a făcut obiectul a două studii de impact în al treilea rând, petiționarii susțin că studiul Natura 2000 ar fi insuficient. Uh, nu s-ar fi făcut în uh, momentul potrivit. Uh, acest proiect însă a făcut obiectul a două studii Natura 2000, primul în 2005 și atunci, într-adevăr, s-a dat un aviz defavorabil. Eh, li s-a spus, eh, studiul nu s-a făcut într-un momentul cel mai bun al anului. Există însă și un studiu complementar făcut în 2007, care este mult mai complet și evident a fost efectuat în perioada cea bună. Aceasta este și concluzia autorităților regionale competente care au eh, conclus că dosarul permite să se evalueze în mod precis impactul asupra mediului. Petiționarii vorbesc despre faptul că proiectul ar afecta cele două iazuri. E foarte important pentru că acestea au un rol important în funcționarea ecosistemului local. E vorba de, de apele pluviale pentru că proiectul inițial propunea ca apa pluvială care urma să cadă asupra caselor să ajungă în aceste iazuri. Ulterior s-a revăzut proiectul și uh, s-a obținut un aviz uh, favorabil din partea autorităților competente regionale. Doamnă președinte, acestea sunt concluziile comisiei. Mulțumesc. Doamna Ocken. No, if, uh... Pe scurt, știți dacă petiționarul a cerut un aviz din partea Curții Europene? Se poate face acest lucru în cazul în care ne confruntăm cu o cauză pentru tribunal. S-a cerut așa ceva de la Tribunalul European? Nu există un astfel de aviz. Pe... Un moment intervine doamna președinte. Întâi să mai vedem dacă sunt întrebări. Domnul Bulan. Da, doamnă președinte, nu am o întrebare. Cred că, având în vedere toate comisia atunci. Am crezut că domnul are o altă întrebare. Puteți răspunde. Intervenție fără microfon. Petiționarii nu au notificat Comisia, ci Curtea Administrativă de Apel de la Nont, care se va pronunța până la finele lunii aprilie sau începutul lunii mai anul acesta și vor spune hotărârea, dacă apoi urmează un recurs, va fi sesizat Consiliul de Stat pentru a se opune hotărârii Curții Tribunalului de Apel din Nantes. Domnul Bulan acum. Cred că au fost utilizate toate căile sau aproape toate căile de atac pentru a asigura respectarea normelor de drept franceze și europene pe teritoriul Franței, mai ales în acea regiune, cred că petiția poate fi considerată închisă. Domnul Iar. Va bene, perfetto. Allora c'è l'accordo generale sulla... Bun, deci există acord general cu privire la declararea petiției închisă. Mulțumesc reprezentantului comisiei și trec la ultima petiție prezentată de domnul Dan Brennan, care se referă la o posibilă poluare în cazul mai multor crescătorii locale de animale. În ceea ce privește această petiție, comisia noastră a primit o notă din partea Ormond Brick, ca răspuns la petiția înaintată de petiționari. Petiționar căruia și dăm cuvântul acum pentru a prezenta petiția. My sincere thanks to the Petitions Committee for inviting me here. Mulțumesc Comisiei că m-a invitat astăzi aici pentru a discuta despre dezvoltările în ceea ce privește această ferma mea. Problema e următoarea există niște daune foarte mari și atât asupra fermei cât și asupra mediului. O, fabrica s-a închis, s-a închis în anul 2008 și de atunci s-a observat uh, deja o îmbunătățire în ceea ce privește calitatea laptelui, dar și mediul înconjurător se reface. Noi vrem să ne asigurăm că se va pune presiune asupra uh, autorității irlandeze ca o astfel ca să nu ne mai confruntăm cu asemenea situație în viitor. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile irlandeze nu vor mai permite o asemenea situație pe viitor. Nu dorim să ne mai confruntăm cu această problemă pe viitor. Știu ce efecte au avut asupra fermei mele. Astăzi a venit alături de mine și un grup de oameni de știință. Puteți să le puneți întrebări după această reuniune. Și dau acum cuvântul colegului meu, specialist veterinar. Doamnă președinte, membrii ai Parlamentului, eu sunt chirurg uh, veterinar și mă ocup de animale de talie mare. M-am ocupat de animalele de la ferma colegului meu în ultimii șase ani. În ianuarie a început o anchetă făcută de Comisia pentru Agricultură în ceea ce privește producția foarte slabă de la această fermă. În iulie 2004, la câteva luni mai târziu, s-a redactat un raport intern în care s-a arătat că nu exista niciun fel de boală la această fermă. Se vorbea doar despre o infecție cu salmonela, dar nimic despre alte boli. în mai 2005 nu s-a găsit nici atunci niciun fel de boală. Însă, după 2 ani, când s-a făcut un raport în ceea ce privește bolile cele mai comune în Irlanda, printre uh, cauzele acestor boli se afla și problema cu care se confrunta colegul meu. Pentru că atunci când s-au făcut uh, anchetele, s-au uh, S-a ținut cont de tipul de furaje, mediu și așa mai departe. Până în anul 2007, când uh, fabrica s-a închis, nu s-a mai găsit, nu s mai găsit semne de boală la fermă. Un număr de animale tinere au fost sacrificate, iar după aceea s-au făcut niște teste. După câteva luni, acestea au fost surprinzătoare. Pe lângă faptul că s-au descoperit anumite boli, s-au descoperit afecțiuni grave ale intestinului subțire și de asemenea multe probleme în sistemul digestiv. În ceea ce privește sistemul scheletic, aici rezultatele au fost cele mai grave. S-au făcut studii asupra oaselor și acestea erau rata de creștere la jumătate față de cea normală. Și țesutul uh, cardiac și țesuturile moi se aflau la valori sub cele normale. Aceste probleme sunt unele foarte grave și în ceea ce privește sănătatea umană și ar trebui să fie trase niște semnale de alarmă. În schimb, s-a spus că aceste dovezi sunt insignifiante. Acest raport nu are niciun fel de credibilitate și nu face decât să dea vina asupra fermierilor care nu s-ar ocupa destul de animalele lor bolnave. A mai existat un raport foarte important publicat, făcut de Severa, un uh, grup de la un colegiu din Dublin. Ne-am fi așteptat pe parcursul anilor, fermierul știa că animalele au probleme și a încercat să le ducă pe un alt teren pentru a le crește. S-au căutat noi moduri de a, uh, de a da mâncare animalelor departe de fabrică. Când s-a făcut acest lucru, s-a trecut de la 2,1 kg pe zi la la 0,78 după ce fabrica a fost închisă. În raportul pe care îl menționam, a arătat că atunci când fabrica uh, fun- funcționa, exista un, uh, o mare cantitate de seleniu. Însă, dacă uh, cadmiu ar fi o variantă, atunci s-ar renunța la seleniu și s-ar administra cealaltă substanță. Însă e nevoie de mențirea, menținerea unui echilibru în ceea ce privește aportul de minerale. Nu există niciun fel de nivel sigur când vorbim de intoxicare în cazul animalelor. Intoxicarea are niște efecte devastatoare asupra lor. Așa cum am spus, animalele de la fermă au fost afectate și erau expuse la aceste metale grele. Acestea au efecte catastrofice asupra animalelor. Folosirea de cadmiu ar fi pentru sănătate. Acestea sunt rezultatele pe care le-am regăsit la această farmă, fermă începând cu anul 1992. În, în raporturile din anul 2006 și 2008 sunt o rușine pentru veterinarii din Irlanda. Vă mulțumesc! Now, I now hand you over to Simon. Și acum voi da cuvântul colegului meu de la Universitatea din Limerick. Doamnă președinte, stimați membri, numele meu este Simon Wright, sunt un om de știință care se ocupă cu mediul și reprezint Asociația Fermierilor Irlandezi. Sunt profesor la Universitatea din Limerick și scriu un doctorat pe uh, o temă ce are de-a face cu chimia. M-am ocupat de acest caz în anul 2005, când mi-a cerut acest lucru domnul președinte al asociației care se află astăzi aici. În iulie 2006 s-au observat, s-au observat probleme grave la această fermă. Doar membrii comisiei care au vizitat ferma erau uh, conștienți de acestea. Apoi, în anul 2009, dată cu raportul care a fost redactat, am prezentat Comisiei motivele pentru care noi eram îngrijorați că în cazul, în cazul acesta nu se spune adevărul. De atunci am văzut că a apărut o anexă făcută de Departamentul pentru Agricultură la acest raport. Apoi s-a mai publicat un raport care a fost redactat în anul 2006. Rezultatele erau unele incorrecte. Și noi credem că adevărul a fost ascuns în loc să fie adus la lumină. Pe timp, pe, da, pe cursul, pe, da, pe, pe mai mult timp s-au făcut diferite cursuri și diferite studii și s-a văzut că animalele erau afectate foarte puternic erau afectate în special de poluarea aerului. Și acest lucru se întâmpla în episoade distincte. Puteam să facem aceste cercetări pe zone speciale din uh, fermă și nu erau regăsite aceleași rezultate și în exteriorul fermei. Exista o legătură clară între apariția de noi daune și de apariția de, de boli pentru um, animalele de la fermă. Aceste evenimente aveau loc, aceste daune puteau fi înregistrate doar când fabrica de cărămidă care se află acolo se afla încă în funcționare. Emisiile de la această fabrică sunt substanțele poluante care au dus la daunele pe care le menționam. În rapoartele redactate, cele făcute de agenții, uh, s-au găsit niște explicații extraordinare pe care nu le putem crede. S-au descoperit diferite substanțe, uh, cum ar fi cele pe bază de flor, însă fabrica raporta doar jumătate din aceste substanțe față de adevărata valoare care era eliberată în mediu. Deci calculele au fost pornite direct greșit. Investigațiile care au fost făcute de agenții au dus la două studii. Primul dintre aceste studii nu a identificat care este exact zona afectată. S-a făcut o supraveghere și au au reșit niște rezultate care nu erau concludente și adevărate. De, acest, de aceea acest prim studiu a fost irelevant pentru fermă. Apoi s-a făcut un alt studiu pe bază de niște observații profesionale. Aici s-au descoperit daune în ceea ce privește mediul, însă daunele erau uh, făcute cândva înainte. Așa că se încerca aflarea cauzelor care au uh, dus la aceste daune s-au descoperit anumite elemente chimice care erau dăunătoare. Însă, plantele care au fost evaluate păreau să se fi uh, contaminat cu mult înainte. Nedetectarea acestor substanțe chimice în, uh, plan, în plante nu a dus la faptul că a spus că nu era reflectat adevărul. Conform datelor de la fabrica de cărămidă, s-a arătat că există anumite părți ale fermei care au fost mai afectate de poluare, mult mai afectate decât alte zone din jurul fermei. În raport se arată că erau niște concentrații foarte puternice de cadmiu în teren și că acestea s-ar fi aflat pe terenul fermei. S-au găsit și o serie de metale grele în mostrele din sol. Există dovezi foarte multe în toate rapoartele care arată faptul că poluatorul care putea să cauzeze toate acestea era fabrica locală de cărămidă, pentru că nu s-a găsit o altă sursă de poluare așa că probabil că aceeași poluare care afecta copacii și plantele de la fermă afecta și animalele. Gazul care a omorât plantele, combinat cu metale grele și cu alte substanțe chimice, ar fi o explicație pentru simptomele pe care s-au observat la animalele de la fermă. În anul 2010 s-a mai făcut un studiu ecologic, s-a arătat că nu au mai existat daune asupra copacilor din anul 2008, apoi din iulie 2010 a început o regenerare a plantelor de acolo. Chiar și plantele care păreau aproape moarte în 2007-2008 și-au revenit spectaculos. Acum situația este vizibil mai bună. Acest lucru a dus și la o îmbunătățire a situației animalelor și, ca urmare, și producția a crescut. Deci este foarte clar că singura sursă identificabilă de poluare era această fabrică. Eu cred că investigația trebuia să găsească toate punctele importante, dar s-a spus că nu erau semn- semnificative. Însă observăm aici că există piese foarte importante și că importanța fiecarei piese e aparentă doar când sunt puse toate cap la cap. De aceea trebuie să avem o privire de ansamblu, să vedem exact ce se întâmplă acolo. Vă puteți Vă puteți închipui cât de frustrat era fermierul când toți care se ocupau cu investigarea problemei au pus lucrurile cap la cap și până la urmă ar fi trebuit să pună vina pe cineva, dar nu, au dezasamblat din nou întreaga imagine de ansamblu și au spus că nu, nu au descoperit vinovatul. Așa că eu vă cer acum să acceptați faptul că această familie de la fermă a fost foarte prost tratată în această problemă au sferit foarte mult reputația pentru că adevărul nu a fost spus și acest lucru nu este corect. Adevărul trebuie să iasă la lumină și vă cerem dumneavoastră, analizând lucrurile, să ne dați o părere. E important și pentru alți oameni care ne urmăresc astăzi. Um, I, I think in the interests of, of the discussion going, we probably shouldn't say too much more at the moment. Eu cred că pentru a putea continua discuția nu ar trebui să spunem mult mai multe în acest moment. Eh, parola, la parola la responsabil la... Are cuvântul responsabilul, reprezentantul Comisiei. Thank you, Madam President, and good afternoon to you all. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Comisia a făcut comentarii cu privire la această petiție. Am mai făcut anchete de la acele comentarii. Cu toate acestea, concluziile la care am ajuns rămân în linii mari neschimbate. Am uh, investigat această fabrică de cărămidă alături de autoritățile irlandeze și folosindu-ne de informațiile oferite de petiționari și de autorități. Informațiile pe care le aveam atunci ne-au dus la faptul că am pus și mai multe întrebări autorităților irlandeze în ceea ce privește instalațiile din fabrică, condițiile de operare pentru aceste instalații și am ținut cont și de rezultatele la care au ajuns autoritățile competente din Irlanda. Munca noastră s-a concentrat asupra polorii cu cadmiu și a operațiilor desfășurate la fermă. Așa cum a spus și petiționarul la începutul intervenției de astăzi, această fabrică a fost acum închisă. Cu toate acestea, am analizat informații pe care le aveam înainte de închiderea instalațiilor. Permisul de operare care a fost dat de către autorități a fost și el examinat sub prisma directivei în ceea ce privește controlul în acest sens. s-a arătat că emisiile se aliniau cu ce ne-am fi așteptat sub uh, directiva IPPC. Am primit informații suplimentare de la autoritățile irlandeze cu privire la un număr de studii făcute în această problemă. Așa cum s-a indicat de, din informațiile date de autorități, în ceea ce privește confirmarea poluării cu cadmiu, da, aceasta ar fi fost un răspuns care să răspundă la toate întrebările. Însă în raport s-a ajuns la concluzia că nu așa era cazul. Comisia a verificat și dacă cine are competență în acest caz investigând uh, informațiile care ne-au fost trimise, standardele care erau aplicate instalației atunci când aceasta funcționa, noi am stabilit că nu era încălcată legislația europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Există colegi care doresc să intervină? Doamna McGuinness. Doamna președinte, nu vreau să intervin acum, am să intervin puțin mai târziu. Acum nu doresc să intervin. Secretariatul mi-a spus că ați fi dorit să interveniți. Mai dorește altcineva să intervină atunci? Domnul Iar. Das ist dann äh, eher eine Frage an die Petenten, weil wir ja nun o întrebare pentru petiționar. Am ascultat problema. E clar că această fabrică a cauzat daune foarte mari și acest lucru a fost uh, dovedit. Era pusă la pus în pericol existența fermei. S-a vorbit despre nivelurile de cadmiu Petiționarul spune că vinovatul a fost această fabrică, această fabrică de cărămidă, însă comisia ne spune că nu există dovezi în acest sens, pentru că toate valorile care au fost controlate se aflau în nivelurile acceptabile. O întrebare pentru petiționar. Dacă, după părerea dumneavoastră, Există dovezi că această poluare, intoxicare cu cadmiu provenea de la această fabrică. Mai există încă un indiciu. După ce fabrica a fost închisă, lucrurile s-au îmbunătățit. Observăm că există acest fenomen, însă trebuie, însă e foarte clar că să intervine aici și dreptul național și atunci noi ne putem implica. Dar aceasta ar fi întrebarea mea pentru petiționar. La colega McGuinness. Thank you, Chair. Uh, before... Doamna McGuinness. Um, could I clarify... Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte să intervin, aș vrea să știu dacă această companie a fost invitată să participe la întâlnire și dacă au participat. Hanno scritto una nota. Au scris o notă care a fost menționată în textul petiției, în documentul comisiei. Îmi cer scuze, spune doamna McGuinness, eu am început altceva. Au fost invitați la întâlnire? Au fost prezenți la întâlnire? C'è un rappresentant. Avem un reprezentant aici. Întotdeauna îi invităm pe cei care doresc și pot să vină. Deci ar trebui să avem un reprezentant al acestei fabrici de cărămidă aici. Iată că avem. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru clarificare. În primul rând vreau să urez bun venit petiționarilor. Îmi cer scuze, fiindcă nu am auzit chiar prima parte a punctului, fiindcă am participat la o altă întâlnire. După cum a spus colegul meu iar, E bine că situația s-a îmbunătățit la fermă, dar problema pentru Dan Brennan și familia sa este că nu am aflat ce, de ce s-a întâmplat, de ce a durat așa de mult. Am ascultat și am citit răspunsul comisiei care spune, din punct de vedere tehnic, că ne uităm la informațiile pe care le avem de la autoritățile competente și nu vedem nicio problemă. Am citit și scrisoarea de la fabrica de cărămidă, foarte detaliată, referitoare la cele spuse până aici și, după părerea mea, există un blocaj foarte trist. Dan Brennan, care a luptat cu această problemă de ani de zile, n-a primit uh, nicio soluționare și eu nu înțeleg cum ne gândim noi să ajutăm ca pe Comisia Petiții. Am ascultat ce a zis Comisia Europeană, ce a spus domnul Iar, că uh, căile de atac trebuie deschise la nivel de stat membru. Dar este o problemă mare aici. Există dovezi științifice și totuși noi nu avem un grup de experți care să ne clarifice exact care este abordarea corectă a probelor problema cadmiului, care a fost un subiect discutat la întâlnirea anterioară, ni se spune de către experți că a fost doar uh, o, o situație izolată cauzată de contaminare și comisia pare să accepte această explicație. Dar eu aș vrea să-mi spuneți, să-mi spună secretariatul cum putem ajuta lucrurile să evolueze și să nu le păstrăm blocate fiindcă asta nu ajută deloc petiționarul care a fost uh, târât cu probe, care, iată, trebuie să plece fără a primi niciun răspuns concludent. Trebuie să încercăm să rezolvăm situația aceasta pentru familia Brennan, fiindcă ei sunt cei care au suportat această povară prea mult timp. Deci o întrebare deschisă. Cum noi, Comisia Petiții, am putea să facem lucrurile să evolueze și să nu păstrăm totul blocat fără să existe o rezolvare. Mulțumesc. Domnul Boștinaru. Mulțumesc. Întâi de toate, există un principiu de bază în normele europene, principiul conform cărea poluatorul plătește. Când poluează, poluatorul trebuie să plătească. Aici este un caz clar de poluare dar teoretic nu există niciun poluant și au fost făcute mai multe evaluări, dar uh, sunt formulate așa de vag încât nu pot fi acceptate din punct de vedere juridic. Vreau să mă refer la punctul 4 din documentul pe care l-am primit în dosarul PETI pentru întâlnirea de astăzi pentru această petiție, unde se, pune, unde se spune că Agenția de Mediu a înregistrat trei neconformități din cinci și două cazuri de neconformare din patru. Deci e vorba de jumătate. Și atunci cum să ne gândim că nu există niciun poluator când există dovezi clare că limitele au fost depășite de cineva care este poluatorul. Și ultima întrebare. După ce fabrica și-a oprit activitatea, în mod miraculos, mediul și-a revenit. Aș vrea să știu dacă Comisia Europeană crede în miracole sau e nevoie de dovezi științifice care să ne convingă. Dar dacă nu există niciun poluator și mediul își revine miraculos dintr-o dată, trebuie să declarăm situația ca pe un miracol, trebuie să-l invităm pe papa să viziteze locul respectiv și să îl uh, sanctifice. Știu că e o glumă, dar nici nu e chiar glumă, pentru că ne jucăm cu niște formulări vagi care sunt folosite pentru a acoperi niște situații dramatice și e de neacceptat. Dacă a existat poluare, autoritățile trebuie să numească poluatorul și dacă nu, atunci să vedem ce cu miracolul ăsta. Trebuie să clarificăm într-un fel sau altul situația și evaluarea făcută de comisie este inacceptabilă pentru că nu se dă niciun nume. A existat o încălcare? Știm cine a poluat? Plătește acea entitate pentru poluarea făcută sau nu? Aici se folosesc cuvinte vagi, se pare, se pare că s-ar putea, dar nimic clar. E vorba totuși de o tragedie cu care s-a confruntat fermierul respectiv. Cine îi plătește pentru pierderile lor nici nu știu dacă să le numesc daune colaterale, că totuși vorbim despre chestii diferite aici și totuși, datorită implementării necorespunzătoare a standardelor de mediu, cineva a avut de plătit și încă destul de scump și noi stăm aici și așteptăm niște formulări vagi, irelevante și de la autoritățile competente din Irlanda, să le zicem competente, și din partea Comisiei Europene vinovații trebuie numiți. Cine, ce a greșit și cum va plăti. Avem norme europene care trebuie implementate. Vreau să știu dacă autoritățile competente din Irlanda au implementat normele adecvat, dacă au măsurat corect standardele de poluare. Dacă nu, aș recomanda ca petiția să rămână deschisă și este important, după părerea mea, ca poluatorul să plătească, oricare este numele acestuia. Oricine ar fi, trebuie să plătească și cu asta basta. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumesc! Thank you very much. Uh, I've read both. Mulțumesc!